Dear colleagues, uh, good afternoon. Dragi colegi, bună ziua! Începem cu punctul 10 de pe ordinea de zi, schimbul de opinii cu domnul prefect Mario Marconi, ministrul Berne din Italia și Jean-Christophe Filori, șef de unitate pentru Maghreb din Comisia Europeană și domnul Vincent Piquet. Tot de la Comisia Europeană, mai exact de la Serviciul European de Acțiune Externă și domnul Marchitan din partea președinției estone. Dragi colegi, la reuniunea din septembrie, coordonatorii au hotărât să invite Comisia și SEAE pentru a prezenta detalii în legătură cu uh, finanțarea de către Uniunea Europeană a Libiei. Mă bucură faptul că domnul Mario Marconi este prezent în sală. Îi urez bun venit. Domnia sa reprezintă Ministerul de Interne din Italia și astăzi Vom discuta despre problema Libiei. Data trecută am vorbit despre problema hotspoturilor. Apoi vor interveni ceilalți colegi pe care i-am menționat. Știu că este un subiect de cea mai mare importanță pentru colegi, de aceea îi voi ruga pe intervenienți să fie cât se poate de conciși pentru a permite ulterior colegilor din sală să adreseze întrebări și să înceapă dezbaterea. Mario Marconi, ministrul de interne din Italia, Ne bucurăm că ați venit aici, sperăm să mai veniți și cu alte ocazii și aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc încă o dată pentru invitația adresată și pentru această ocazie pe care mi-ați oferit-o de a veni să vă prezint abordarea politică italiană pe marginea acestui subiect central pentru noi. Relațiile cu Africa în general și cu Libia în mod special este un element central al agendei guvernamentale italiene, cu sprijinul uh, Comisiei, Subiectul a căpătat din ce în ce mai mare importanță, inclusiv după summitul de la Valeta din 2015, fondul fiduciar, când s-a pus, uh, s-au pus bazele fondului fiduciar pentru Africa, printr-o contribuție semnificativă, inclusiv din partea tuturor statelor membre. La Consiliul Jai de la Tallinn, din iulie anul curent, dincolo de anumite poziții divergente pe unele subiecte, a apărut a rezultat o, o, un acord pe marginea unora dintre uh, măsurile care trebuie luate, uh, lucru concretizat și în reuniunea dintre Franța și Germania care a avut loc la Paris cu participarea domnului comisar Avramopoulos. În luna martie, la conferința de la Roma, am anunțat un for politic căruia i-am pus numele de contact grup cu implicarea statelor Uniunii Europene și Africane vizate de fluxurile migratorii, printre primele dintre ele Libia și Tunisia. Succesul acestei inițiative a fost o mărturie atât a convergenței de intenții, uh, cât și a, cât și a dus la o, uh, o conferință desfășurată în Tunisia ulterior. Libia, Chad, Mali și Niger reprezintă, au participat la o reuniune din luna august, reuniune care va fi urmată de o reuniune tehnică din 6 decembrie, când vom discuta despre modalitățile de pe teren pentru combaterea migrației ilegale. În acest context, strategia noastră susținută de Uniunea Europeană se bazează pe trei axe fundamentale. Mai întâi combaterea traficanților, apoi apărarea vieții umane, înțeleasă ca activitate de uh, uh, salvare pe mare, dar și ca activitate de primire a uh, celor care pleacă din Libia și din alte țări africane pentru a veni pe teritoriul Uniunii Europene. Și apoi uh, ajutorarea pe plan local a țărilor terțe care sunt țări de origine pentru fluxurile migratorii. În cazul Libiei, pentru gestionarea frontierelor maritime, dar și în perspectiva celor uh, terestre, am obținut rezultate bune în combaterea rețelelor de traficanți. Am redus numărul deceselor pe mare, iar datele din ultimele luni arată că acestea s-au redus cu 32,5%. Cu sprijinul Comisiei Europene am demarat un proiect important, multianual, care se bazează pe două etape. Prima etapă, 2017-2020 conține patru acțiuni principale. Realizarea unor centre operative împreună cu centrele de, coordina, de coordonare naționale și cu centrele de sprijin și ajutorare pe mare, cu paza de coastă, inclusiv cu participarea pazei de coastă din Libia. Asistența pentru Libia pentru a-i ajuta să-și uh, alcătuiască propriile forțe de salvare și ajutorare pe mare și supravegherea de-a lungul uh, malurilor prin intermediul unui proiect pilot care să uh, fie susținut de o echipă tehnică și care să ducă la întărirea pazei de frontieră. O a doua uh, etapă se va concentra pe centrele naționale și pe centrele operative de coordonare. Proiectul costă 285 de milioane de euro în întregimea sa. Costurile acestea se împart între fondul fiduciar și Programul Național Italian de Siguranță Internă, inclusiv cu participarea Ministerului de Interne. În contextul mai amplu al cooperării cu Libia în materie de migrație, am repus în funcțiune șase vase ale pazei de frontiere, uh, pazei de frontieră, pazei de coastă, de fapt, de, din Libia și vom echipa Libia cu încă trei ambarcațiuni. Efectuăm de asemenea cursuri de formare în cadrul centrelor noastre specializate pentru personalul libian pentru a-i permite să învețe să folosească mai ales tehnologia modernă și să se poată coordona în felul acesta cu ceilalți, care, ceilalți operatori de pe mare. Operațiunea aceasta este încă în curs. Dar nu doar atât facem, ci în contextul acesta am încercat să planificăm și un sprijin pentru comunitățile locale din țările terțe. Dezvoltarea comunităților locale prezente de-a lungul uh, rutelor migratorii se bucură de uh, asistență din partea noastră cu pachete de alimente și de Uh, medicamente prin intermediul autorităților naționale. Ne-am întâlnit cu uh, reprezentanții municipalităților libiene, am avut uh, un dialog cu reprezentanții acestor municipalități pe o serie întreagă de subiecte pe care noi le considerăm foarte importante și considerăm că instituțiile Uniunii Europene și statele membre ar trebui de asemenea să ne susțină uh, în uh, să susțină aceste municipii. Deocamdată vorbim de un număr de 20 de astfel de municipii. Vorbim de proiecte de infrastructură, de securitate, dar și de proiecte menite să ofere o alternativă la economia alimentată de traficul de persoane formarea tinerilor, îmbunătățirea uh, condițiilor de viață din comunitățile locale, îmbunătățirea serviciilor publice, uh, a serviciilor de sănătate și așa mai departe. Punerea în aplicare a tuturor acestor proiecte ar putea contribui semnificativ la stabilizarea țării și la consolidarea instituțiilor sale, punând astfel capăt sau frânând și uh, fluxurile migratorii spre Uniunea Europeană. E un, pentru Comisia Europeană este foarte important și uh, colaborarea noastră cu Organizația Internațională pentru Migrație și cu uh, Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați. Combaterea traficanților rămâne însă foarte importantă, ca și uh, combaterea uh, rețelelor din Libia. În, în contextul uh, respectării dispozițiilor Convenției din 1951. În scopul de a urmări obiectivele de respectare a standardelor de primire și asistență oferită acestor persoane. În Comitetul Italo-Libian uh, din septembrie anul curent s-a discutat despre obiectivele comune în prezența inclusiv a reprezentanților Organizației Internaționale pentru Migrație și ICNUR. ICNUR a vizitat 28 din cele 29 de centre de primire din Libia, identificându-i pe aceia care erau în situație de fragilitate, de vulnerabilitate și care ar fi făcut obiectul uh, uh, relocării externe, în special pentru copii și persoanele în vârstă. Peste 9.000 de returnări voluntare asistate către țările de origine s-au bucurat de sprijinul nostru, iar ajutoarele umanitare uh, adresate comunităților cu susținerea primarilor acestora din Libia a ajutat foarte mult. Acum două săptămâni, la Berna, uh, ministrii europeni și africani, inclusiv libieni, au semnat un document de angajament cu privire la respectarea drepturilor omului, care arată obiectivele și alegerile europene, inclusiv al țărilor, ale, ale, a țării mele, ale țării mele. Importanța ICNUR și OIM este, este uh, demonstrată și de Programul pentru Dezvoltarea Africii de Nord, o inițiativă cu caracter multianual, demarată de comisie și adresată și altor state africane, printre care Libia cu sprijinul a 15 state membre implicate în punerea acestei inițiative în aplicare. În Libia, într-o primă etapă, care s-a uh, încheiat în 31 iulie anul curent, ICNUR a desfășurat cursuri de formare pentru 142 de ofițeri libieni pe tema protecției internaționale și azilului, cu trimitere specială la vulnerabilitatea acelora care ar avea nevoie de protecție. Împreună cu guvernul libian de la Tripoli s-au spus pe picioare proceduri standard pentru salvarea persoanelor pe mare, precum și în legătură cu operațiunile de debarcare și ajutorare. S-au uh, au fost eliberați din centrele de detenție ale guvernului 230 și ceva de femei și copii care au nevoie de protecție internațională. Agenția a alocat peste, a, a demarat uh, peste 30 de intervenții împreună cu serviciile de monitorizare și de uh, distribuție a medicamentelor și alimentelor din 1000, din, pentru 190 de centre. Am avut în vedere canalele de, uh, de mm, uh, aducere legală a persoanelor care au nevoie de protecție internațională și în cadrul acestui program se va stabili și repatrierea voluntară a unor persoane care către țările de origine considerate sigure. Primele, cele mai vulnerabile persoane, femei și copii, au fost deja transferați în Niger în iulie anul trecut, în, în iulie anul curent, ca apoi să fie conduse către țările care îi vor accepta, prin intermediul procedurii de relocare externă. Există circa o mie de posturi, o mie de locuri în uh, tabere organizate de ICNUR pentru persoanele vulnerabile sau care au nevoie de protecție internațională. Țara mea cheltuiește sau se folosește de tot prestigiul său în regiune pentru a permite ICNUR să primească toate autorizațiile necesare pentru a-și putea desfășura activitatea în vederea protejării acestor persoane. Aș dori să-mi exprim și dorința ca și Parlamentul European să exercite presiune asupra Națiunilor Unite la New York, astfel încât să se uh, accelereze trimiterea de funcționari internaționali pentru ICNUR, pentru a susține această organizație să intervină cu mai mult curaj în acțiunile cei revin și te fac aici trimitere la domnul profesor Salame. Agenția este menită în special să susțină autoritățile de gestionare a fluxurilor și de reacție la urgență din Libia. S-a organizat împreună cu ICNUR activități de formare pentru 70 de membri ai gărzii de coastă din Libia. S-au efectuat activități de restructurare la punctele de debarcare, s-au efectuat vizite de monitorizare, în structurile de primire, iar agenția a distribuit unui număr de 2200 de beneficiari alimente și medicamente, oferindu-le și servicii medicale la punctele de debarcare. Domnule președinte, mă voi opri aici și apoi, dacă doriți, pot răspunde la întrebările ce vor fi adresate. Marconi, um... Mulțumesc, domnule Marconi. Sunt foarte mulți colegi care doresc să intervină pe marginea acestui subiect deosebit de important pentru comisia noastră, de aceea îi voi ruga pe următorii vorbitori să fie ceva mai conciși, fiindcă vom avea multe întrebări și aș vrea să existe timp suficient și pentru răspunsuri. Deci vă rog dacă puteți să vă concentrați doar pe elementele principale legate de situația din Libia. Jean-Christophe Filori Șeful Unității pentru Maghreb din Degenier, de la Comisia Europeană are cuvântul. Vă mulțumesc pentru prezența. Aveți undeva între 5 și 10 minute. Vă dau cuvântul. Domnule președinte, bună ziua, doamnelor și domnilor eurodeputați, bună ziua. Vă promit mai întâi că nu o să vă copleșesc cu cifre, însă aș dori să vă prezint o imagine de ansamblu a eforturilor întreprinse în ce privește fondul fiduciar pentru Africa, în special pentru zona Africii de Nord, care, desigur, conține și programele noastre pentru Libia. În prezent avem în curs în Libia programe în valoare de 262 de milioane de euro, 162 de milioane de euro, îmi cer scuze, din care trei sferturi sunt consacrate protecției migranților și dezvoltării social-economice a comunităților de primire. Restul de un sfert va fi consacrat unor acțiuni de formare și dezvoltare a capacităților pentru paza de coastă din Libia, astfel încât să se asigure o gestionare mai umană și mai profesională a fluxurilor migratorii în această țară. În ce privește acțiunile de protecție, la acest capitol sunt în curs o serie întreagă de acțiuni cu colaborarea partenerilor noștri de pe teren, respectiv, în principal, Organizația Internațională pentru Migrație, Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiat, dar și UNICEF și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare respectiv agenția de din Germania. Prin acțiunile noastre de protecție Printre acțiunile noastre de protecție, numărăm în primul rând asistența pentru migranți la punctele de debarcare, respectiv ajutorare medicală, de urgență, asistență psihosocială, ajutor umanitar pentru migranți și în centrele de detenție. Țin foarte mult la această formulare. Noi nu ajutăm sistemul de detenție din Libia, ci îi ajutăm pe migranții care se află în prezent în aceste centre de detenție, unde, din păcate, condițiile sunt cumplite, lucru pe care îl cunoaștem și tocmai de aceea acțiunile noastre se concentrează în această direcție. Acțiunea de protecție acoperă și returnările din motive umanitare, ale migranților vulnerabili din centrele de detenție, dar și din afara acestora. De la începutul anului, Organizația Internațională pentru Migrație, OIM, OIM cu sprijinul nostru în bună măsură, a putut asigura returnarea voluntară a peste 10.000 de migranți și, până la sfârșitul anului, se va atinge obiectivul cifrei de 15.000 de migranți returnați voluntar. Și la anul această acțiune va continua cu sprijinul Fondului Fiduciar de Urgență. Acțiunea pentru comunitățile de primire este dedicată ajutorării comunităților libiene să facă față fluxului de migranți, care reprezintă o povară foarte mare pe aceste municipalități, pe aceste comunități, Acțiunile noastre, așadar, așa cum spunea vecinul meu de uh, podium, acțiunile noastre sunt menite să îmbunătățească situația social-economică a tinerilor libieni în special, pentru a încerca să-i îndepărtăm de cariera um, funestă a traficului de persoane și nu numai, dar venim cu asistență și în ceea ce privește furnizarea de servicii de bază în domeniul sănătății, al educației, al energiei, al apei, în beneficiul atât al libienilor localnici, cât și al migranților. Acțiunile acestea se vor continua cu o acțiune pe care noi o sperăm cât mai amplă, Sperăm în același timp să și dispunem de fondurile necesare. Dacă acest lucru se va întâmpla, însă, va fi o acțiune pe care, cu uh, colaborarea Italiei, o vom uh, folosi pentru ajutorarea Libiei în plan social-economic. Vom ajuta și paza de coastă libiană. Personalul uh, pazei de coastă va fi susținut în sensul profesionalizării acestuia, Ruta migratorie prin centrul Mediteranei, vă reamintesc că este în prezent ruta cu cele mai multe decese pe mare. Din 2015 în coastă, peste 10.000 de oameni s-au unecat. Chiar dacă anul acesta cifra a scăzut semnificativ, cifra persoanelor care mor pe mare anual. Sigur că nu ai cum să-i contabilizezi pe toți, dar uh, mai, se mai adaugă la cei morți pe mare și cei morți în deșert, pe care este și mai greu să-i contabilizezi. Prin urmare, vrem să facem eforturi pentru a oferi asistență, așa încât să se evite plecarea acestor oameni pe rute periculoase, pe ambarcațiuni numite vapoare dar numite improprii, improprii vapoare, pentru că sunt uh, dispozitive, cum să le spunem, perfect improprii pentru a traversa marea. Deci, vom continua și în 2018 să susținem această acțiune cu a doua etapă, care va conține și crearea, înființarea unui centru operațional pentru uh, salvarea persoanelor aflate în pericol pe mare. Cam acestea sunt acțiunile pe care le întreprindem acum și pe care ne propunem să le întreprindem la anul. Pe scurt, am încercat să fiu concis, domnule președinte, și desigur vă stau la dispoziție. Dacă veți avea întrebări, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult! Știu că vor fi întrebări și vreau să mă asigur că va fi suficient timp și pentru dezbatere. Mulțumesc foarte mult. Aceasta a fost, deci, prezentarea Comisiei. Urmează Serviciul European de Acțiune Externă. Domnul Vincent Piguet, vă mulțumesc pentru prezență. Aveți cuvântul. Thank you, Thank you very much, uh, Mr. Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, membrii ai Parlamentului European, uh, în numele SAE aș vrea să vă transmit următorul mesaj. Înaltul reprezentant, bineînțeles, uh, oferă cea mai mare importanță problemelor cauzate de migrația ilegală în Libia. Aceasta este una dintre prioritățile noastre, prioritate care se concretizează într-o serie de acțiuni. În primul și în primul rând, în altul reprezentant poartă o serie de dialoguri cu uh, reprezentanții Libiei și reprezentanții statelor din zona Magrebului pe tema acestei migrații. Încercăm să promovăm uh, ideea tratamentului decent oferit migraților, migranților ilegali. Și uh, împreună cu uh, statele membre, în special Italia, bineînțeles, în altul reprezentant discută permanent cu liderii libieni, dar și uh, liderii statelor vecine, în special uh, statelor din Sahel, cu care, de altfel, uh, încercăm să creăm un parteneriat solid. Deci există aceste acțiuni pe palier politic. Uh, în al doilea rând, alături de Degenier de la Comisia Europeană, SAE a promovat întotdeauna această abordare cuprinzătoare în ceea ce privește migrația ilegală în uh, Libia. Este vorba despre o abordare care implică uh, sporirea capacităților și formarea instituțiilor libiene, include de asemenea întărirea gestiunii uh, frontierelor, atât celor maritime cât și celor terestre, și implică, în al treilea rând, asistența oferită Vietnam, uh, migranților vulnerabili aflați în Libia, în centrele de detenție și abordarea noastră mai are și o componentă internațională care constă în cooperarea cu, în special cu Organizația Internațională pentru Migrație în ceea ce privește returnarea vulnerabilă, voluntară, îmi cer scuze, a refugiaților finanțarea oferită de Uniunea Europeană pentru aceste activități, dar și finanțarea statelor membre sunt enorme. Uh, Italia, bineînțeles, se află în plin plan, dar mai există și alte state membre care vin cu ajutoare finanțare, uh, uh, financiare și, bineînțeles, mai sunt statele membre care uh, oferă fonduri pentru acțiunile PESC. Și acestea sunt importante. Avem operațiunea Sofia, operațiunea EU-NAFOR, operațiunea Sofia a reușit să salveze 42.000 de oameni care uh, riscau să-și piardă viețile în apele din nordul Libiei și după aceea mai avem și programul de gestiune a protecției de frontieră, program european, care, în ciuda începutului uh, ușor stângaci, începe uh, să prindă din ce în ce mai mare amploare. O serie de acțiuni de formare a capacităților libiene au fost deja puse în aplicare și în contextul acestor cursuri de formare, principiile drepturilor fundamentale și uh, principiile legislației internaționale uh, reprezintă până la urmă linia directoare. Imaginile recent uh, Uh, vizionată pe CNN, bineînțeles, au uh, generat uh, au reacții vehemente din întreaga lume, inclusiv din Uniunea Europeană. Un altul reprezentant și-a spus cât se poate de clar părerea. Săptămâna trecută, la conferința privind Africa, care a fost prezentată de domnul Tajani, domnul președinte Tajani. Uh, săptămâna trecută, în altul reprezentant s-a întâlnit cu președintele Uniunii Africane și, de asemenea, cu președintele Comisiei africane, domnul Musafaki, și în uh, altul reprezentant uh, a publicat o serie de comunicate comune cu aceste înalți reprezentanți. De asemenea, a început un dialog cu Organizația Internațională pentru migrație, pentru a vedea ce anume putem face împreună cu această organizație internațională pentru a ajuta migranții rămași blocați în Libia. Și reacțiile libiene trebuie să fie menționate, și anume pentru prima dată, autoritățile libiene au făcut un comunicat foarte clar prin care își asumă responsabilitatea responsabilitatea în ceea ce privește migrația ilegală și uh, protecția drepturilor omului în rândul migranților care se află în Libia. Deci considerăm că acest uh, comunicat este până la urmă dovada unei uh, noi atitudini dovedite de, ca, de către autoritățile libe, libiene. Iată, suntem uh, plini de, optimist, de optimism. sperăm că noile relații UE-Libia vor fi din ce în ce mai strânse și săptămâna trecută, pentru prima dată la Tripoli, împreună cu statele membre ale Uniunii Europene, ONU, dar și instituțiile europene, autoritățile libiene au uh, uh, pus pe picioare un grup de lucru privind migrații. Importante sunt de asemenea și reacțiile din partea statelor africane o serie de state africane au criticat maniera în care autoritățile libiene îi uh, tratează pe refugiații și uh, migranții ilegali aflați pe teritoriul acestui stat. Libia a luat notă de aceste critici care au fost aduse și tocmai de aceea avem de gând să profităm de summitul organizat astăzi și mâine între UE și statele africane, summitul de la Abidjan. Deci avem de gând să folosim acest eveniment pentru a promova o mai strânsă cooperare între instituțiile europene, precum și statele africane de destinație, dar și statele africane de origine ale fluxurilor migratorii. Vom încerca în special să creștem numărul de migranți repatriați voluntar în statele lor de origine. În ciuda tuturor acestor oportunități care, iată, se creionează în fața noastră, trebuie să fim în continuare realiști. Să nu uităm faptul că Libia rămâne un, un stat instabil un stat care nu are instituții guvernamentale suficient de solide astfel încât uh, să poată gestiona această problemă într-o manieră eficientă. Și pornind de la această observație, Trebuie să ținem cont de constrângerile care vor uh, reprezenta întotdeauna presiuni pentru relațiile UE-Libia. Vom încerca să îmbunătățim aceste relații, dar îmbunătățirile, bineînțeles, nu pot apărea peste noapte. Și aș mai spune ceva în încheiere. Bineînțeles, trebuie să confruntăm direct problemele care generează migrația ilegală, uh, dar, în același timp, trebuie să fim conștienți de faptul că singura soluție durabilă pentru gestionarea fluxurilor uh, migratonii, migratorii rămâne uh, stabilizarea Libiei și crearea unui uh, climat de pace și securitate în acest stat. Mulțumesc! Vă mulțumim! Și acum urmează perspectiva președinției estoniene. Domnul Mart Hitam. Aveți vreo șase minute la dispoziție. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Vreau să mulțumesc uh, pentru invitația care ne-a fost făcută și nouă și voi încerca să vă prezint uh, pre perspectiva președinției estoniene. Voi încerca să fiu cât mai succint cu putință. Uh, antevorbitorii mei au dat, v-au dat deja o serie de detalii. În momentul în care criza a izbucnit uh, în sudul Mediteranei la finele lunii iunie. Italia s-a confruntat cu o mare presiune, dar președinția a reacționat rapid. Am schimbat uh, ordinea de zi a Consiliului Jai de la începutul lui iulie din Italie, Tallinn și am uh, pus acest subiect uh, pe ordinea nouă de zi. Uh, Uh, după aceea am încercat să creăm un plan de implementare pentru a vedea care sunt acțiunile și măsurile adoptate atât de instituțiile europene cât și de Italia în sensul ameliorării situației. Acest uh, plan a fost discutat de mai multe ori la Coreper, cel mai recent cu trei săptămâni în urmă. După aceea am uh, discutat adeseori subiectul în cadrul mesei rotunde IPC, am încercat să găsim soluții mai bune uh, pornind de la o analiză uh, detaliată a informațiilor. Ministrul nostru de externe a fost și el implicat în aceste discuții. S-a deplasat de două ori în Italia pentru a discuta subiectul cu ministrul de resort italian. În august uh, s-a uh, ar fi trebuit să aibă o loc o ședință cu niște primari din Libia, o ședință organizată la Roma. Din păcate, acești primari nu au mai ajuns la Roma. De asemenea, Uh, ministrul nostru este membru al uh, grupului de contact despre care vorbea domnul uh, ministru Marcone. Am participat la ultimele ședințe ale acestui, sau cele mai recente ședințe ale acestui grup de contact. Bineînțeles, pentru a pune în aplicare toate măsurile incluse în plan, e necesară o finanțare adecvată, iar aceasta este po povara care trebuie să fie uh, trebuie să fie asumată de toate statele membre. Fondul fiduciar pentru Africa a tot fost discutat uh, la întâlnirile Consiliului European din ultima perioadă și uh, să știți că statele membre sunt conștiente de faptul că trebuie să ofere asistență Libiei, dar și statelor din vecinătate pentru a pune capăt uh, fluxurilor uh, migratorii ilegale. Statele membre sunt conștiente de faptul că toate aceste acțiuni implică costuri, costuri care trebuie să fie acoperite într-o manieră durabilă statele membre consideră că, în primul rând, ar trebui îmbunătățită condițiile de viață a refugiaților uh, aflați în în centrele de detenție sau centrele de refugiați, uh, dar de asemenea uh, trebuie susținute sau oferă, uh, trebuie oferită asistență, asistență și comunităților care găzduiesc refugiați. Consiliul European de pe 19 octombrie de asemenea a, le-a cerut statelor membre să găsească până la urmă fondurile necesare uh, și pentru aceste măsuri și de atunci încoace președinția estoniană a făcut tot ceea ce asta în, puțin, în putință pentru a se asigura că discuțiile evoluează. Discuțiile au fost uh, purtate la Coreper și de asemenea la summitul JAI și Subiectul, de asemenea, a fost întotdeauna discutat de un altul reprezentant în întâlnirile domniei sale cu uh, omologi. Cred că avem motive să fim optimiști în momentul de față. Mai mult ca sigur, în anul următor vom avea fondurile necesare pentru a acoperi necesarul acțiunilor în Africa, cel puțin pentru anul viitor. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte, aștept și eu cu nerăbdare întrebările. Vă mulțumesc. Deschidem uh, runda de întrebări și răspunsuri. Trei minute, stimați colegi, doar atât, pentru că suntem mulți care ne-am înscris la cuvânt. Începe doamna Spinelli. <clears throat> Ma eu ringrazio gli oratori. Eu vreau să le mulțumesc vorbitorilor și trebuie să spun că sunt foarte surprinsă de această prăpastie între satisfacția pe care o avem față de rezultatele obținute și uh, declarația făcută de înaltul comisar al ONU de acum câteva zile, conform căreia Uniunea Europeană și statele membre nu au făcut nimic până acum ca să reducă abuzurile suferite de migranți. Am văzut cu toții uh, programul de la CNN uh, de pe 20 uh, noiembrie cu privire la vânzarea, la comerțul cu sclavi, dar cred că știam cu toții asta și cu toate astea am făcut, am încheiat un acord cu Libia. În decembrie 2016, conform unui raport ONU, Libia nu era considerată o țară sigură pe 11 aprilie 2017. Organizația Mondială a Migranței a făcut un raport cu privire la vânzarea migranților ca sclavi și mai multe asociații au afirmat același lucru. Aceasta este problema, că migranții nu beneficiază de asistență medicală și psihologică în centrele de detenție și um, Știm cu toții care sunt condițiile în care trăiesc aceștia în Libia, o țară absolut incontrolabilă din punct de vedere politic. Am o întrebare pentru domnul Morcone privind um, refuzul de intrare în uh, Italia între mai 2016 mai 2017 refuzuri de intrare negate de ministrul uh, uh, Măniti, dar și de domnul Morcone. Departamentul de Securitate al Ministerului de Interne din Italia mi-a furnizat un document. Numărul de rep repatrieri și numărul de respingeri de intrare între mai 2016 și 2017 este prevăzut în acest, este în acest document. Deci au existat astfel de refuzuri. Eu uh, nu urmăresc ceea ce spune Amnesty International, nici uh, responsabilii uh, cu drepturile omului din Consiliul Europei, spuneți dumneavoastră. Eu nu urmăresc toate prostiile astea, dar toate prostiile astea, de fapt, au fost vehiculate în toate instituțiile internaționale din decembrie de anul trecut. Și eu cred că guvernele naționale și Uniunea Europeană trebuie să înceapă să vadă adevărul din spatele acestor prostii. Mulțumesc! Um, if you, I know that a lot, I mean, the contributions will all be very powerful, so... It... Majoritatea contribuțiilor sau comentariilor vor fi uh, așa cu o putere, puternică încărcătură uh, emoțională. Prin urmare, v-aș ruga să răspundeți la ele la final. Cum îi dăm cuvântul doamnei Schlein? Prefetto Morcone, tornato in questa commissione che come... Bine ați revenit, domnule Morcone, în această comisie care, după cum știți, a votat reformarea regulamentului Dublin, care consolidează principiul uh, de solidaritate și de împărtășire a responsabilității între statele membre. Mi se pare că eforturile Parlamentului însă nu sunt dublate de acțiunea Consiliului și a Comisiei, care continuă să meargă înainte cu o strategie uh, de externalizare a frontierelor. Mm, cred că e suficient să nu vedem probleme problema ca să o rezolvăm. Uh, din nou avem vești despre morți în Mediterana, despre ajutoare ajunse cu întârziere. Pe 5 noiembrie a murit un copil de 5 ani, iar paza de coastă libiană, susținută de guvernul italian și de instituțiile europene, nu făcea decât să pună bariere uh, în calea operațiunilor de cercetare și de, de căutare și de salvare ale Sea-Watch uh, libienii nu făceau decât să arunce cu cartofi și să-i uh, împingă pe, pe migranți uh, în mare. Și asta fără să asculte repetatele avertismente din partea marinei militare italiene. Mie mi se pare că formarea pe banii noștri a bazei uh, de coastă din Libia nu a schimbat comportamentul acestora. Aceștia continuă să nu respecte principiul non-refoulement și uh, să se comporte în mod infrac- ca niște infractori ar trebui uh, să se consolideze practic aceste operațiuni de căutare și de salvare. practic, responsabilitatea revine celor care exercită controlul și foarte bine că Comisarul pentru Drepturile Umane a vorbit despre o um, crimă împotriva umanității. Face bine și CNN că dă publicității astfel de evenimente. Singurul mod de a-i opri pe traficanți nu este să îi plătim, ci este să deschidem uh, niște căi de acces legal în Uniunea Europeană. Libia nu garantează accesul uh, migranților la condiții decente. Uh, și de multe ori centrele de detenție sunt gestionate de poliția libiană. Italia a alocat 10 milioane către proiectul de aproximativ 22 de milioane de euro privind fondul fiduciar pentru Africa și controlul uh, uh, coastelor libiene. Dar uh, cred că această participare reflectă și propriile interese. 90% din acești bani însă vin din fondul pentru dezvoltare, care este, nu, este deviat și nu respectă articolul 218 din tratat, eradicarea sărăciei. Am vrea să avem mai multe informații cu privire la acest proiect, uh, cum sunt cheltuiți banii în practică. Comisia a răspuns unei întrebări adresate de noi într-un mod foarte vag. Ni s-a spus că monitorizarea este de răspunderea Italiei și um, uh, responsabile mai sunt și alte țări terțe. Vrem să știm exact cine sunt aceste țări terțe responsabile de monitorizare. Mulțumesc! Puteți, uh, vă rog, să respectați timpul uh, de 3 minute și să vorbiți totuși mai rar. Deci, uh, să nu, să nu vă grăbiți prea mult în intervențiile dumneavoastră, dacă puteți. Laura Ferrara, vă rog, nu vorbiți prea repede. Bine, e, solo qualche settimana fa gli accordi tra Unione Europea Acum câteva săptămâni, acordurile între Uniunea Europeană, în special Italia și Libia, au fost considerate, definite de înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, ca fiind inumane. Uh, tratamentul, a vorbit despre tratamentul inuman al imigranților în Libia, despre arestul arbitrar și fără limite de timp, despre tortură, despre violuri, despre exploatare. Serviciile CNN au arătat că în Libia există un trafic de sclavi, uh, sunt, oamenii sunt bătuți cu biciul acolo după, ce, după câteva zile, la televiziunea publică italiană s-a transmis un video al unei ambarcațiuni um, a pazei de coastă libiene pe care sunt bătuți uh, migranții timp în care un elicopter uh, al Marinei Militare Italiene încerca să blocheze uh, toată această operațiune. Așa că întrebarea mea pentru domnul Morcone este următoarea au fost deschise uh, anchete de anumite autorități uh, pentru uh, cercetarea acestei um, încălcarea drepturilor omului. Noi dăm bani, dar nu exercităm un control asupra teritoriului. Controlul, practic, revine direct sau indirect miliției care se luptă cu altă miliție și aceștia sunt cei care trebuie să uh, gestioneze traficul de migranți și de ei depinde creșterea sau uh, descreșterea fluxului de migranți către Italia. Și mai am câteva întrebări. De ce nu există o singură autoritate recunoscută în Libia? Când se spune că formăm, că oferim cursuri de formare bazei de coastă libiene, vreau să știm până la urmă pe cine plătim și pe cine instruim. Care este partea teritoriului libian care este controlată și de cine până la urmă? Uh, Italia și Uniunea Europeană luptă împotriva traficanților sau împotriva migranților? Până la urmă vrem să combatem traficanții de ființe umane sau vrem să ne asigurăm că, de fapt, migranții nu ajung pe teritoriul nostru cu orice preț? Cine controlează și gestionează centrele de detenție în Libia? Aș vrea să știu um, răspunsul la aceste întrebări. Mulțumesc! Thank, thank you to all the colleagues. Mulțumesc tuturor colegilor pentru aceste întrebări excelente. Sper că vom avea suficient timp la dispoziție pentru a primi și răspunsuri la ele. Doamna Chinici urmează. Grazie, grazie prezidente. Eu voglio ringraziare. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc și eu um, oaspeților noștri. Îmi pare rău că nu am putut fi prezentă încă de la început, dar cred că domnul Morcone ne-a prezentat foarte bine ce face Italia pentru primirea migranților și pentru a le asigura condiții decente pe teritoriul nostru. Întrebarea mea deja a fost adresată într-o oarecare măsură de colegii care au intervenit înaintea mea. Italia are într-adevăr acorduri cu Libia, chiar dacă acestea există, Italia însă nu neagă uh, răspunderea ei de a asigura drepturi, uh, uh, respectarea drepturilor omului pentru migranții din centrele de detenție din Libia. Dar știm că aceștia trăiesc în condiții absolut inumane, în special minorii care nici măcar nu ar trebui să fie vreodată luați în custodie publică, numai prin, din simplul motiv că sunt migranți. Cred însă că este importantă implicarea tuturor instituțiilor Uniunii Europene. Deja s-au făcut multe, dar mai sunt foarte multe de făcut pentru a ne asigura că aceste condiții decente, care asigură demnitatea și respectarea drepturilor omului, eh, chiar sunt asigurate. De asemenea, cât de repede posibil eh, ar trebui eh, să se poată face verificarea celor care cer statutul de refugiat, în special mm, a celor mai vulnerabili. De asemenea, returnarea voluntară ar trebui să se facă cât mai repede cu putință și mai e nevoie de foarte multe lucruri, dar um, deja colegii s-au referit la ele și probabil se vor referi și alții. Eu aș vrea să mă refer la altceva, lucru pe care l-am mai repetat și îl voi mai repeta și acum. După părerea mea, nu se combate suficient traficul de migranți. Trebuie să ne ocupăm și de acest subiect. Dacă traficul de migranți va continua la intensitatea la care se întâmplă astăzi, noi va trebui până la urmă să ne confruntăm cu o problemă extrem de gravă, care desigur are de-a face cu încălcarea drepturilor omului, dar în același timp nu vom putea să combatem această problemă nici Italia nu va putea singură să facă acest lucru, dar nici Uniunea Europeană în ansamblul său nu va putea să facă acest lucru. Nu vom putea dacă nu vom lua măsuri mai eficiente de combatere a traficului de ființe umane. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna. Much, uh, I must say that I... Doamna Bjork, vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să recunosc că eram îngrijorată înainte, și înainte și și mai îngrijorată în momentul de față după prezentările invitațiilor noștri. Să știți că situația de pe teren este una înfiorătoare, înfiorătoare cum spuneau și colegii mei. Uh, Parlamentul European uh, luptă pentru aplicarea principiului uh, statului de drept, pentru respectarea drepturilor omului, etc. Și, prin urmare, vreau să vă întreb pe toți cei prezenți în fața noastră care sunt obiectivele pe care le urmărim în uh, Libia luptăm uh, pe, împotriva migrației ilegale sau vrem ceva mai mult? Pentru că dacă ne limităm la prima, primul răspuns, uh, cred că ar fi trist. În plus, tot astăzi am auzit că uh, traficanții s-au transformat în uh, adevărați autorități, adevărate autorități politice și dacă într-adevăr lucrurile stau așa, atunci noi pe cine finanțăm? Avem vreo garanție în ceea ce privește partenerii noștri libieni? Mă îndoiesc. Paza de coastă libiană uh, Uh, pare se că luptă pentru a-i păstra pe oameni în Libia, ceea ce e o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Oamenii încearcă să scape din Libia, dar uh, autoritățile libiene îi țin acolo. Și iată, cu genul acesta de actori cooperăm noi. După aceea vreau să vă întreb care este partenerul nostru uh, în partea de sud a Libiei? Cine primește finanțarea europeană în zona respectivă? Uh, și după aceea mai am și o a treia întrebare care se referă la centrele de detenție. Acestea sunt închisori. Nici una dintre aceste închisori nu este acceptabilă, după cum uh, spuneau cei de la ONU. Atunci de ce le finanțăm? Cum le putem explica noi cetățenilor europeni că finanțăm genul acesta de centre de detenție? Noi ar trebui să luptăm pentru închiderea lor, nu uh, pentru uh, păstrarea lor în viață. După aceea, când vine vorba despre returnare. Dumneavoastră vorbiți, vorbiți despre volunc, uh, returnare voluntară în condițiile în, în care oamenii sunt închiși și după aceea sunt întrebați dacă vor să scape de acolo. Ce valoare mai are conceptul de voluntar în, în condițiile acestea? Mie mi se pare complet neoportun. Domnul Costa. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. De la bun început am avut, situații, am avut impresia că situația dintre Uniunea Europeană și Libia a fost așa înfrumusețată. Cred că colegii mei uh, au uh, prezentat o imagine mai reală asupra relațiilor dintre UE și Libia decât invitații noștri. Și să vă dau un exemplu. Uh, pe 6 noiembrie a avut loc un incident foarte grav pe Marea Mediterană. Cinci oameni au, au uh, murit ca urmare a intervenției coaste, bazei de coastă libiene. Unul dintre cei cinci era un copil de cinci ani. Era vorba despre o embarcațiune ilegală care fusese interceptată de către paza de coastă libiană cu ajutorul unui echi, uh, elicopter al pazei de coastă italiene. Uh, din păcate însă, paza de coastă libiană a acționat în afara apelor uh, teritoriale libiene. Uh, Respectiva embarcațiune se afla în continuare în apele internaționale. O acțiune în concordanță, o acțiune care să respecte dreptul internațional în ceea ce privește embarcațiunile aflate în uh, apele internaționale, ar fi dus la salvarea oamenilor aflați pe respectiva embarcațiune. Vreau să întreb Comisia Europeană cum anume a evaluat incidentul și ce anume face pentru a, anche- a încheta cele întâmplate. Și în plus se pune întrebarea, există oare o programă, o programă pentru formarea pazei de coastă libiene? Putem să citim această programă. Există vreun raport de evaluare uh, elaborat de autorități sau uh, entități internaționale? Uh, Adeseori, în ultima perioadă, paza de coastă libiană a încălcat normele internaționale și acum Comisia Europeană ar fi cazul să se asigure că standardele internaționale sunt respectate nu doar declarativ, ci și în practică. Date fiind incidentele care implică paza de coastă libiană, e clar că Comisia Europeană trebuie să-și reevalueze politica vis-a-vis -vis uh, de Libia și să respecte uh, sau să ceară respectarea drepturilor omului doamna Swinburne. Er mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor pentru aceste prezentări. Mie încă nu sunt clare câteva lucruri și aici mă refer în special la combaterea traficanților ca prioritate. Sunt de acord cu acest lucru, dar ce putem face concret? Acești traficanți de obicei se îndreaptă spre Italia. Ce facem? rămâne problema numai la nivelul uh, Italiei. După aceea vorbim despre ambarcațiunile de pe coasta libiană. Care e ideea? Ce vom face cu acești migranți? Îi ducem în Italia? Îi ducem înapoi în Libia? Sunt foarte multe semne de întrebare. De asemenea, vorbeați uh, de o reducere a fluxului cu 32% dinspre Libia către Italia. Da, poate că este adevărat, dar în același timp s-a observat o creștere a fluxului de migranți uh, Um, spre Spania, s-a triplat față de anul trecut. Asta înseamnă că e vorba de o nouă rută 500 de mii de migranți. Înseamnă că aceștia și-au schimbat ruta. Am avut uh, acordul cu Turcia, asta nu a funcționat, a durat un pic uh, până să ceară mai mulți bani și după aceea am văzut că cifrele din Grecia cresc din nou, acum vin dinspre Libia. Care este următorul pas? Vom avea un acord cu Marocul? Cred că cel mai bine este să spunem nu, este cea mai uh, umană abordare și cred că asta ar uh, opri toate morțile din Mediterană. Trebuie să spunem nu. Mulțumesc. Domnul Weidenhauser, vă mulțumesc. În ultimele săptămâni, luni, am aflat uh, o mulțime de informații despre ce se întâmplă cu refugiații în Libia, sclavie, etc. Iată, toate aceste informații, practic, confirmă lucrurile pe care le știam deja. Mulți alegători uh, mi s-au adresat, uh, au vrut să afle mai multe detalii de la mine, dar din păcate n-am avut ce detalii să le dau. Sunt uh, uimit și uh, siderat de lipsa de detalii, de, de informații clare și uh, Uh, sunt uh, siderat de maniera în care ne învârtim așa în jurul cozei fără să spunem nimic. Da, e normal să luptăm împotriva traficului de ființe umane. Știm ce implică acesta, dar dacă vrem să să luptăm împotriva traficului de ființe umane, ne trebuie să fim conștienți de faptul că nu o să o facem niciodată atâta timp cât cooperăm cu traficanții de ființe umane. Și faptul că noi cooperăm tocmai cu acești oameni mă convinge pe mine de faptul că practic nu știm ce-i de făcut. Vreau să vă întreb dacă ne puteți oferi uh, statistici. Câți oameni uh, sunt blocați acum în Lib- Libia? Dacă am ști mai multe despre aceste, aceste cifre exacte, atunci poate că am avea mai multe date ale problemei. Doamna Lözing urmează. Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc. Și eu sunt uh, înfiorată de imaginea de care avem parte. Dar să știți că mă sperie în special lucrurile despre care nu aflăm nimic. Mă sperie faptul că, iată, situația din Libia și uh, din apele uh, libiene este prezentat așa unilateral. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu oameni de la Sea-Watch și de la Medici Fără Frontiere și ei uh, mi-au uh, dat detalii uh, despre mult mai multe incidente decât decât mi-aș fi putut imagina. Am aflat despre embarcațiuni care au fost pur și simplu distruse de către navele pazei de coastă libiene. Oamenii au căzut în apă, cei de la Sea-Watch au încercat să-i salveze, dar uh, libieni înarmați au urcat pe nava celor de la Sea-Watch și uh, sub amenințarea armei au refuzat să le permită să-i salveze pe refugiații căzuți în apă. După aceea am primit o serie de imagini pe care apar uh, nave, nu știu dacă sunt ale pazei de coaste italiene, dar în orice caz, respectivele nave erau acolo și nu au acționat, nu au făcut nimic. Și să știți că uh, nu vorbim despre un singur incident. Cei de la Sea-Watch și cei de la Medici Fără Frontiere mi-au spus clar că genul acesta de evenimente are loc în fiecare zi sau uh, așa ceva nu se poate. Nu se poate ca organizațiile libiene, autoritățile libiene, autoritățile italiene să nu știe ce se întâmplă. Toate acestea se întâmplă sub uh, ochii uh, uh, autorităților până la urmă. Și uh, ce auzim noi astăzi? Vorbim despre tra- tratamentul uman, despre dreptul internațional, despre măsuri de salvare nu vorbim despre măsuri de salvare, ci din potrivă. Uniunea Europeană face tocmai ceea ce spunea colega din Suedia. Uniunea Europeană spune nu refugiaților, refugiaților și spune nu supraviețuirii oamenilor acestora care fug. Vreau să vă întreb, de asemenea, care sunt codurile care stau uh, la baza formării pazei de coaste libiene, care sunt uh, temeiurile juridice care stau la baza acestor uh, programe de formare. Uh, după aceea, reprezentantul Comisiei și reprezentantul SAE vorbeau amândoi despre soluție durabilă, o soluție durabilă. Ce înțelegeți dumneavoastră prin soluția durabilă? Asta cu atât mai mult cu cât uh, între timp uh, în deșert mor de trei ori mai mulți oameni decât uh, în Marea Mediterană. Uh, deci asta este soluția durabilă. Uh, trag în cei din Marea Mediterană pentru ca ei să nu mai, sau alții să nu mai, îndrăzneze, să nu mai îndrăznească să traverseze Marea Mediterană, uh, dar în același timp îi condamn pe oameni să moară în deșert. Așa ceva este inacceptabil. Sau vom începe să construim ziduri din ce în ce mai înalte. Oare aveți vreo idee mai durabilă cu privire la politica uh, Uh, mai durabilă a migrației. Mulțumesc, domnul Corao. Sì, grazie Presidente. Io sarò... Mulțumesc, domnule președinte. Intervenția mea va fi foarte scurtă pentru că nu vreau să reiau uh, aspecte pe care le-au menționat deja colegii. Eu am două întrebări pentru domnul Morcone. Prima are legătură cu banii. Aș vrea să înțeleg dacă în această operațiune cu Libia Până la urmă, Italia a furnizat cea mai mare parte a resurselor economice. Până la urmă, cât a investit exact Italia? Care este proporția asigurată de Italia în, în această operațiune? Și care este proporția alocată acestui fond fiduciar? spre deosebire de alte tipuri de acorduri, precum cel cu Turcia, pe care l-am criticat, dar care a, a avut uh, contribuție financiară din partea tuturor statelor membre, vreau să știu dacă în uh, acest uh, acord Italia s-a descurcat singură din punct de vedere financiar și a trebuit să acopere singură costurile acestui acord. A doua întrebare. O posibilă soluție S-a vorbit aici despre tortură, despre încălcarea drepturilor omului, despre tot ceea ce se întâmplă în Libia. Aș vrea să știu dacă la nivelul ministerului v-ați gândit la anumite soluții în acest sens. Și o altă întrebare. La nivel european există intenția de a deschide astfel de anchete pentru a ști exact ceea ce se întâmplă în Libia. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cezo. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor uh, invitațiilor, în special domnului Morcone. Aș vrea să-i mulțumesc uh, atât în calitate de italian. Eu uh, vă spun că sunt în opoziție acum, dar vreau să-i mulțumesc totuși ministrului uh, de interne care a făcut o muncă extraordinară în ultima vreme în Libia. Problema însă e alta. Eu am ascultat cu atenție intervențiile colegilor și mi se pare că toată lumea îi țintește pe vorbitorii uh, noștri și uh, nu îi scutește deloc. Dar trebuie să ne aducem aminte de faptul că Italia, de multe ori, uh, trebuie să se descurce singură și până la urmă trebuie să ne întrebăm ce facem ca să stabilizăm situația din Libia și Italia nu se poate ocupa singură de acest lucru. Iar întrebarea mea nu e adresată domnului Morcone, e adresată tuturor. Ce facem noi, europenii, ce face Consiliul European, Comisia Europeană pentru Libia și pentru a stabiliza situația de acolo? Pentru că dacă situația din Libia rămâne în continuare instabilă, noi nu vom face decât să vorbim între noi, să spunem povești frumoase. Aș vrea să întreb reprezentantul Consiliului ce face Europa pentru a stabiliza situația din Libia. Dacă noi nu facem efortul acesta, dacă nu putem să asigurăm stabilitatea în Libia, nu vom face decât să vorbim, dar niciodată nu vom putea pune în aplicare o operațiune serioasă care să rezolve problemele de acolo și nici măcar nu vom mai putea să stăvilim fluxul de migranți. Când e vorba de un flux de 2 milioane și ceva de persoane în fiecare an, trebuie să ne unim forțele. Nu putem să lăsăm Italia să se ocupe singură de toate aceste, aceste probleme. E inacceptabil. Tocmai de aceea întreb reprezentantul SEAE, reprezentantul Consiliului European, ce măsuri concrete se iau pentru a ajunge la o soluție politică în Libia? Pentru că în absența acestor măsuri nu vom face decât să vorbim ani în șir fără rezultate. Bine, ultimul vorbitor acum, uh, domnul Thomas uh, Todovski, vă rog foarte pe scurt. Mulțumesc foarte mult. Eu nu vreau să critic Italia, pentru că cred că Italia a făcut o treabă bună din foarte multe puncte de vedere și ar trebui să mulțumim Italiei. Dacă Italia și guvernul italian nu ar fi luat măsurile pe care le-au luat în ultimele luni, Europa ar fi plină de extremiști acum. Dați-mi voie să vă pun o întrebare, domnule Morcone, cu privire la cooperarea cu organizațiile non-profit din zona mediteraneană. Și acum voi vorbi în limba engleză. For your excellent work. Uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, munca depusă. Vreau să mulțumesc uh, autorităților italiene Întrebarea mea are de-a face cu ONG-urile din zona mediteraneană. În primul rând, care este situația acestei cooperări și, în al doilea rând, cum este gestionată și ce planuri aveți pentru, pentru vara care vine. De asemenea, aș vrea să știu um, cum uh, vedeți dumneavoastră viitorul cooperării cu autoritățile libiene? Sunt foarte multe probleme și cum credeți că vor putea fi abordate acestea de forțele italiene care se deplasează în apele libiene pentru a pune capăt traficului de migranți? Am depășit un pic timpul alocat. Domnului Morconi s-au adresat foarte multe întrebări directe. Eu vreau să menționez că Am avut recent o delegație în Libia unde am uh, discutat cu membrii ai, uh, coast, ai, ai cer scuze, bazei de coastă libiene. Am ascultat cu toată atenția cele pe care le-au spus, știm cât de complicate sunt lucrurile și că sarcina nu e deloc ușoară. N-am să spun mai mult, dar am dorit să subliniez acest lucru și sunt convinsă că și colegii care au participat la delegație vor confirma cele spuse de mine. Vă rog să încercați să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate. Domnul Morconi, mulțumesc domnule președinte și aș dori mai întâi să mulțumesc Parlamentului European pentru munca de foarte bună calitate extraordinară pe care au făcut-o pentru reformarea regulamentului Dublin, care ne permite nouă să ne asumăm genul acesta de poziție. E un efort pe care l-am apreciat în mod deosebit și suntem foarte recunoscători pentru angajamentul manifestat de Parlamentul European în cursul negocierilor cu Consiliul în tot acest proces. Cred că este un, o manifestare de solidaritate reală și o recunoaștere autentică a principiilor consfințite prin tratate. Acum, acestea fiind spuse, sigur mă străduiesc să răspund cât mai rapid, dar voi păstra răspunsul pentru doamna Spinelli spre sfârșitul uh, intervenției mele. În, ce, în legătură cu ONG-urile De 44 de ani uh, lucrez uh, în administrație, din 2016 mă ocup de migrație, dar la MSF toată lumea a semnat, toată lumea a fost de acord. pentru respectarea regulilor Uh, consfințită prin tratatele internaționale. În ce privește abordarea Italiei, Italia nu s-a mulțumit să denunțe lucrurile în neregulă și să spună cuvinte frumoase despre solidaritate și așa mai departe. Din 2016, cum spuneam, mă ocup de... Nu, greșit, se corectează vorbitorul din 2006, mă ocup de migrație Și am întâlnit multă lume care se arată acum surprinsă de ce se întâmplă. Dar Italia a hotărât tocmai în vederea stabilizării Libiei, tocmai pentru a asigura respectarea drepturilor, tocmai pentru a stimula creșterea culturii democratice din această țară, Italia a făcut ceva. A încercat să uh, cadă la un acord cu guvernul libian recunoscut de Națiunile Unite. Insist asupra acestui lucru. Deci, nu e vorba de o recunoaștere a unui uh, oarecare de pe stradă, ci de Națiunile Unite însele în scopul de a susține atât Libia cât și alte state africane, pentru că vorbim aici de dezvoltarea, uh, de dezvoltare de drepturile omului din uh, Libia, dar și din Darfur, din sudul Africii, pentru că nici în alte țări situația nu este mai fericită. Deci noi am făcut eforturi în acest sens. Pentru domnul Coster. N-am cifrele la mine, dar uh, în principiu cei care sunt în detenție sunt și supuși uh, unor proceduri penale. Deci trebuie ținut seama și de acest lucru. Noi Ținut seama și de acest lucru, noi încercăm să asigurăm, să garantăm drepturile persoanelor drepturile umane, eh, drepturile omului și să punem capăt rețelelor de traficanți de persoane. Asta înseamnă a face un pas înainte pentru respectarea drepturilor omului, dreptului la viață și așa mai departe. În direcția aceasta lucrăm noi, reprezentanții Italiei. Cât privește eh, formarea pentru paza de coastă din Libia, Facem aceste cursuri în baza standardelor internaționale pe care le cunoașteți cu toții. Vorbesc de evenimentul din 6 noiembrie. Am văzut și eu transmisiunea de la televizor, am văzut știrile, am văzut și cele spuse, cele care sunt uh, uh, trecute pe Facebook, uh, am văzut și filmarea postată de autoritățile libiene pe Facebook. Eu nu mă pronunț deocamdată. Aștept ca autoritățile judiciare care au deschis o anchetă pe marginea acelui caz să stabilească dacă cineva a încălcat regulile care ar fi trebuit să fie respectate. Și același lucru este valabil și pentru celelalte observații punctuale care au fost făcute de către uh, doamnele și domnii eurodeputați. Eu sunt convins și mândru că țara mea a făcut foarte mult în ultimii ani în porturile italiene au ajuns 700 de mii de persoane și dacă cu excepția uh, Greciei, mai puteți cita un singur port din uh, țările noastre prietene și uh, europene care să fi primit astfel de embarcațiuni ale ONG-urilor. Cele spuse de Amnesty International, nu vă supărați, nu sunt uh, uh, prostii, sunt falsuri, sunt minciuni. Aș vrea să văd o singură dovadă. Astea sunt povești din filme, filmul, filme cu James Bond sau cu Rambo. Cele denunțate de Amnesty International nici măcar nu se regăsesc în echipamentele poliției uh, din Libia. Nu-s decât povești. Repet, cele spuse. Raportul Amnesty International conține falsuri. Iar uh, pentru doamna Barbara Spinelli am următorul lucru de spus. Îmi pare foarte rău uh, că și dumneavoastră spuneți lucruri neadevărate. Italia n-a respins niciodată pe nimeni în Sicilia. Subliniez acest lucru. Nu a respins niciodată pe nimeni. Îmi închipui ce o să spuneți. Vă spun eu, vorbiți de respingerea unor persoane rănite. Există um, proceduri de um, respingere în termen de șapte zile a unor anumitor persoane. Este însă vorba de tunisieni care nu cer azil, care au beneficiat de toate îngrijirile după debarcare, Putem discuta și în bilateral, să știți. Nu cred că e interesat de subiectul ăsta punctual tot Parlamentul European. Dar pot să vă dau detalii. În rest, sunt convins că și colegii vor putea să vedea mai multe detalii. Uh, Italia, în orice caz, este mândră de cele făcute, merge înainte pe drumul acesta. Și alături de prietenii din Germania, Franța și din alte state membre, care fac parte din grupul de contact pe care l-am înființat la Roma. Vrem să atingem un obiectiv important și anume stabilizarea Libiei, creșterea respectării drepturilor omului în această țară, ca și în Algeria și în Tunisia, fiindcă prea multă vreme am uitat de țările din Africa de Nord, le-am abandonat, iar în prezent calitatea de calitatea vieții oamenilor din Africa a ajuns mult prea departe de standardele noastre. E mult prea jos. Avem un pact uh, uh, de creștere, um, există și alte proiecte um, demarate cu Libia, Sunt angajamente, angajamente pe care ni le-am asumat prin intermediul uh, forurilor internaționale și eu, așa cum am făcut-o și alte dăți, vă mai rog o dată să ne ajutați să facem presiune asupra Națiunilor Unite. Nu vreau să dau naștere unor pole polemici, dar eu, în calitate de cetățean italian, particip. Țara mea contribuie la Națiunile Unite, care în loc să se ocupe de lucruri pe care noi le solicităm de multă vreme, și anume că în Libia, ca și în alte țări, să există o prezență internațională, nu, nu fac nimic și se culcă liniștiți uh, noaptea și au impresia că dau dovadă de solidaritate. Mulțumesc, domnule Morconi. Nu prea mai avem timp. Ați avut câteva întrebări uh, dumneavoastră, reprezentanții Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă. Dacă puteți să aveți foarte scurte intervenții fiecare dintre dumneavoastră, v-aș fi recunoscător. De cât timp dispun? Câteva minute doar. Cel mult. Mai avem o audiere, de aceea vă spun. Vă rog să fiți cât mai concis. Just a couple of minutes, um, if um, there were particular questions directed at you. Răspundeți doar la întrebările care v-au fost adresate direct, vă rog, spune domnul președinte. Reprezentantul comisiei. Îmi cer scuze, dar n-am reușit să înțeleg foarte bine unele dintre întrebări, pentru că n-am mai auzit interpretare la un moment dat, așa că îmi cer iertare dacă nu voi putea răspunde la unele dintre întrebări. Vreau să clarific un lucru, însă. Așa cum am mai spus-o în Parlamentul European, în acest for, aș vrea să fie cât se poate de clar că Uniunea Europeană nu finanțează centrele de detenție din Libia. Centrele de, de, de detenție, cu aceasta suntem cu toții de acord, sunt o catastrofă, sunt o oroare. Partenerii noștri, cum ar fi uh, Organizația Internațională pentru Migrație și ICNUR, pledează alături de noi pentru închiderea acestor centre și pentru crearea unor centre deschise. Deci vrem să fim foarte limpezi. Noi nu finanțăm centrele de detenție din Libia. Dăm bani partenerilor noștri, și anume, în acest caz, OIM și ICNUR, pentru a îmbunătăți atât cât se poate viața migranților deținuți în aceste centre prin intermediul unor acțiuni dedicate sănătății. Îmbunătățirii condițiilor sanitare, de igienă și în special pentru a-i face, pentru a-i determina, pentru a ajuta ca migranții deținuți acolo să poată ieși. Am reușit de la, din, din, de la începutul anului să scoatem din aceste centre o mie de oameni. Sunt mi- o mie de mici victorii care s-au repurtat cu sprijinul nostru de plin. Problema însă este că autoritățile libiene care uh, se ocupă de aceste centre nu vor să facă nimic. ICNUR pledează din nou pentru înființarea de centre deschise, și ar fi foarte bine, cred că Parlamentul a și făcut acest lucru prin intermediul delegației care s-a deplasat în Libia și care știu că a pledat pentru același lucru. Trebuie însă luate măsuri pentru a-i ajuta pe acei oameni și asta și facem. De asemenea, suntem de acord că serviciile um, pazei de coastă libiene nu sunt la înălțime, nu au profesionalismul dorit și necesar. De aceea ne și dorim să formăm personalul și o parte importantă din, acest, din această formare vizează tratarea migranților potrivit normelor internaționale în vigoare. Mulțumesc! Mulțumesc și îmi cer scuze că v-am oprit așa de... v-am, v-am pus să interveniți foarte, foarte pe scurt, dar e bine că ne-ați spus câteva lucruri esențiale Câteva întrebări v-au fost adresate și dumneavoastră, domnule Chiche, dacă puteți să răspundeți. Mulțumesc foarte succint și eu am avut aceeași problemă cu echipamentul uh, tehnic, deci n-am auzit toate uh, N-am auzit interpretarea pentru toate întrebările adresate, dar voi încerca să, -mi exprim, să vă spun că mi exprim aceleași îngrijorări pe care le-am mai exprimat anterior. În legătură cu centrele de detenție, în altul reprezentant și eu, însă, eu însumi am spus în septembrie că își dorești, ă, ne dorim ca aceste centre să fie închise. Ă, doamna înalt reprezentant a spus că va face tot ce va putea pentru a mișca lucrurile în această direcție. E important în același timp să-i ajutăm pe libieni să creeze alternative la aceste centre de detenție pentru migranți. Acest ajutor poate veni prin finanțarea centrelor deschise, precum și prin promovarea returnărilor voluntare asistate. OIM nu este dispus să accepte niciun fel de alt principiu decât acesta care este consfințit în uh, actul fondator al organizației. Nu e vorba de refoulement, deci este vorba de returnări voluntare. Apoi a mai fost o întrebare în legătură cu uh, care aș vrea să spun că prioritatea înaltului reprezentant este să salveze vieți, să-i protejeze pe oameni și să creeze căi legale către Europa pentru migranții din Libia care au nevoie de protecție internațională. Aceasta este principala sa prioritate. În al doilea rând, trebuie să abordăm fenomenul uh, migrației ilegale. În interiorul Libiei, 800-900 de persoane sunt în această situație, ceea ce reprezintă o criză umanitară care riscă să explodeze și chiar să se înrăutățească. Deci trebuie să activăm toate instrumentele de care dispunem pentru a împiedica să se întâmple acest lucru. Colaborăm cu autoritățile libiene, cu guvernul recunoscut internațional. E un guvern slab, nu poate controla lucrurile, nu prea poate gestiona situația. Asta e obiecta realitatea obiectivă cu care trebuie să lucrăm. și trebuie să spunem foarte clar că guvernul deploră ceea ce se întâmplă în Libia. Avem o dezbatere permanentă, o discuție permanentă cu autoritățile din Libia, cărora le prezentăm întotdeauna problemele umanitare de care discutăm în această după-amiază. Și, în fine, ce facem pentru stabilizarea Libiei? Poziția înaltului reprezentant este de a susține 100% procesul de pace al ONU în această țară, de când noul reprezentant uh, a, așa, a preluat mandatul uh, în septembrie, i-am acordat sprijin de plin în tot ce ține de problemele electorale, de construire de capacități instituționale, de formare, de întărirea instituțiilor, de mediere între diferitele părți interesate din acest uh, război rece, ca să-i spunem așa, libian. Un altul reprezentant este 100% angajat în acest sens am avut câteva reuniuni pe tema aceasta cu părțile interesate din uh, Libia, dar și cu reprezentanții Națiunilor Unite. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc uh, tuturor oaspeților și celor care au participat la dezbatere. Aș vrea să le spun că am constatat că a fost o discuție foarte emoțională. Dar nu vreau să existe niciun fel de neînțelegere îngrijorarea membrilor comisiei noastre este, se bazează pe fapte, pe informații. Avem membri care sunt foarte puternic implicați în dosare care vizează Libia și avem membri italieni. Știm ce se întâmplă acolo, există îngrijorări uh, întemeiate. Voiam să spun aș, așadar că uh, discuții, la discuția de astăzi nu este o, o, o excepție. Vorbim despre subiectele acestea în permanență. Am avut o discuție, o dezbatere uriașă și cu președintele Parlamentului despre Libia. Tocmai de aceea există atâta îngrijorare și emoție, e adevărat, dar nu e vorba doar de emoție pură, ci de emoție care se bazează pe date, pe fapte. Și discuția de astăzi se încadrează într-un întreg proces Doamna Vergea, doreați adăugați ceva? O moțiune de ordine, vă rog. Domnule președinte, pentru că v-ați referit la mine de câteva ori uh, în comentariile dumneavoastră, aș dori să spun și eu, să fac o nuanță. Paza de coastă libiană nu controlează decât o parte foarte mică din coasta libiană. Asta ni s-a spus și iarăși spus de fiecare dată când am fost în Libia problema majoră este următoarea. Cine controlează de fapt teritoriul Libiei? Nu avem niciun răspuns la întrebarea aceasta, pentru că e un discurs întreg care vrea să păcălească opinia publică spunându-i că noi negociem cu guvernul libian. Nu este adevărat și cu asta basta. Domnul președinte, da, E adevărat că știm cu toții cât de dificilă e situația din Libia, cu centrele de detenție și așa mai departe. Am putea continua această dezbatere, dar ideea pe care vreau să o transmit este că nu aici se va opri discuția noastră pe această temă. Le mulțumesc tuturor colegilor care au participat, precum și invitațiilor pentru dezbaterile din această după amiază. Vă mulțumesc încă o dată și vom Continuă această dezbatere. Vă mulțumesc pentru contribuții și reprezentanților Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă și pentru disciplina cu care ați respectat timpul de vorbire. Dragi colegi, vă mulțumesc și acum trecem la următoarea audiere. If you're going to be present for the hearing, just um, stay where you are and dacă vreți să rămâneți să participați la audiere, rămâneți pe loc. Dacă nu, vă rog frumos să părăsiți sala în liniște. Urmează audierea cu, împreună cu Comisia FEM și am să rog pe președintele Comisiei FEM să mi se alăture. je, même sans la féliciter, en disant que c'est comme ça faire, même sans féliciter, j'ignore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 everyone is ready, we can make us... Dragi colegi, dacă toată lumea e gata, putem începe și ne cerem scuze pentru faptul că am întârziat un pic uh, punctul acesta de pe ordinea de zi. If I may um, just begin um, to introduce the hearing, if everyone is ready. Um, and I'm very happy to... Îmi face plăcere să vă spun că mi s-a alăturat președintele Comisiei FEM. După cum știți, această audiere sau analiza proiectului de raport. Nu știu, nu știu, m-am încurcat, cred că am și obosit. De fapt, de fiecare dată când vine, ni se alătură Comisia FEM, vorbim despre un proiect de raport. Deci, dragi colegi, este vorba de Ordinul European de Protecție un proiect uh, inițiat de 12 state membre în 2010. Statele membre trebuie acum să pună în aplicare dispozițiile legislației internaționale până în ianuarie, uh, din ianuarie 2015. Comisia FAM și um, pe baza principiului reciprocității arată că trebuie să se aplice în, în statele membre vizate aceste principii. Astăzi vom asculta coraportorii care ne vor prezenta principalele elemente ale raportului interimar. Este vorba de raportorii Soraya Post și doamna Jimenez Beseril. I just carry on? Yes, yes. Okay, this seems very unequal for me to keep going, but I'll just quickly... Din motive de timp am să continu eu să prezidez și am să-i dau cuvântul mai întâi Soraya Post. Cinci minute ai, Soraya, după care îi voi da cuvântul Terezei pentru cinci minute. Soraya. Mulțumesc foarte mult, Claude. Am avut onoarea de a lucra la raportul de punere în aplicare cu privire la directiva privind Ordinul de Protecție European, care, dacă va funcționa, va duce la salvarea vieții victimelor violenței și altor forme de violență interpersonală. Este o inițiativă prin care putem salva zeci de mii de vieți. Însă, după cum am aflat, împreună cu coraportorul, sunt mai multe ordine de protecție europene emise, doar șapte, pardon, ordine de protecție europene emise până în prezent. Nici Comisia, nici statele membre, așadar, nu și-au luat în serios responsabilitățile. Funcționarii care intră în contact cu victimele n-au niciun habar despre acest instrument de protecție internațională, organizațiile de protecție a victimelor habar n-au de, aceste, de acest instrument, victimele însele nici atât nu știu că au această șansă de a profita de existența acestui instru instrument și că pot beneficia de protecție prin acest ordin european de protecție, indiferent unde ar călători în Uniunea Europeană. Am avut așadar în vedere pașii de urmat, care sunt următorii. Facem un apel către Comisie și statele membre să publice lista completă a autorităților care răspund de emiterea și recunoașterea Ordinului European de Protecție, precum și a autorităților centrale care transmit și primesc aceste ordine în statele membre. De asemenea, să facă lista aceasta ușor accesibilă persoanelor protejate și victimelor, precum și organizațiilor care se ocupă de protecția victimelor. Facem apel la statele membre să aplice o evaluare individuală cu abordare uh, sensibilă cu, la, uh, stabilirea, la, la agenda stabilită Facem un apel la punerea în aplicare a unor măsuri speciale de către statele membre dedicate victimelor în situații dificile sau într-o situație de nevoi speciale. Vrem să se pună la dispoziție servicii gratuite de uh, interpretare și traducere celor care au nevoie de un astfel de ordin și uh, vrem ca autoritățile competente din statele membre să aibă un termen bine stabilit pentru emiterea și recunoașterea acestui ordin Trebuie de asemenea ca autoritățile competente să fie instruite să ofere victimelor suficiente informații în cursul procesului de luare a deciziei în legătură cu o solicitare de ordin de protecție european. Vrem ca statele membre să-și intensifice colaborarea cu ONG-urile și implicarea uh, uh, autorii și implicarea uh, fundațiilor de respectare a drepturilor omului, ca și a tuturor autorităților de protejare a victimelor care sunt fundamentale pentru punerea în aplicare a acestei uh, dispoziții. Poliția, serviciile de poliție, procur, procuratura și așa mai departe. Trebuie ca statele membre, de asemenea, să lanseze campanii pe termen lung de sensibilizare în legătură cu violența bazată pe gen și să promoveze acest instrument pe lângă ONG-urile vizate. Eu am fost raportor din partea Comisiei Libe și îmi am propriile mele îngrijorări legate de securitatea personală a persoanelor acestora. Sunt șocată de faptul că Uniunea Europeană își concentrează ajutorarea pentru victime doar în dimensiunea externă. Nu putem să ignorăm uh, faptul că în viața aproape a tuturor dintre noi violența uh, interpersonală este o realitate. Deci Uniunea Europeană are foarte mult de făcut pentru a-i proteja pe oameni de uh, violența interpersonală. Una din trei femei este supusă violenței uh, sexuale sau fizice până la 15 ani. Una din cinci femei a fost urmărită. Una din șapte a fost hărțuită sexual într-o formă sau alta. Amploarea problemei este demonstrată și de campania MeToo, în care numeroase femei și-au prezentat mărturiile de hărțuire sexuală în societatea noastră, toate, la toate nivelurile, inclusiv în parlamente. De aceea aș dori să vă solicit sprijinul pentru ca Problema violenței interpersonale să capete locul pe care îl merită pe ordinea priorităților din Uniunea Europeană. Mulțumesc. Tereza. Mulțumesc, domnule președinte. Gracias a la otra. În prin întâi de toate, vreau să îi mulțumesc uh, doamnei coraportor Soraya Post pentru colaborarea excelentă de care am avut parte am lucrat împreună la acest dosar în încercarea de a îmbunătăți acest instrument, astfel încât el să poată răspunde nevoilor victimelor infracțiunilor de acest tip. De regulă, instrumentul acesta este legat de violența de gen, Așa și este, de multe ori acestea sunt victimele vizate, dar nu sunt singurele. Oricine poate fi afectat de o violență interpersonală, oricine poate fi amenințat de un alt om. Deci aici vorbim de un ordin de protecție pe care, care trebuie să poată fi pus în aplicare de la un stat membru la altul, și în, mi-aduc aminte în timp, că în timpul președinției uh, spaniole, când s-a adoptat actul legislativ pentru ordinul acesta, el a fost primit cu entuziasm, răspundea multor așteptări și s-a considerat că va fi un mecanism nou, mai dinamic, mai eficient, mult mai departe de procesele birocratice în vigoare până atunci, care erau greoaie, lente, și care determinau victimele să se sature de procesul respectiv, să fugă în alt stat membru de cel care îi, le hărțuia și să scape de el în felul acesta. Acum, um, procedura se face, s-ar face automat, recunoașterea se face automat de la o țară la alta și pare că ar fi un instrument mai ușor de pus în aplicare. În momentul în care o victimă care beneficiază de protecție într-o țară se duce într-un alt stat membru, beneficiază imediat de acolo de aceeași protecție. Avem programul de la Stockholm pentru uh, spațiul uh, JAI. E un mecanism de cooperare judiciară, dar Iată că instrumentul acesta de la care s-a așteptat atât de mult nu a dat rezultatele scontate. Din 2011 încoace, numai șapte astfel de ordine au fost emise, unul în Italia, două în Regatul Unit și patru în Spania. Poate că n-au fost prea multe femei care să solicite un as- o astfel de protecție. Pot înțelege și asta, dar oricum, ceva e putred în Danemarca dacă numărul e atât de redus. Săptămâna trecută în Spania, un cetățean german s-a deplasat la Castellon, în apropierea Valentiei, și și-a omorât fosta nevastă. Tot cetățean german, fosta nevastă care era însărcinată. Deci, iată, doi oameni cu altă cetățenie decât cea spaniolă, care însă și aveau reședința în Spania. Iată ce s-a întâmplat. Deci, o dovadă în plus că acest instrument a eșuat. Comisia Europeană, Agenția de Resort a Uniunii, ONG-urile, au uh, distribuit foarte puține informații despre instrumentul acesta. Resursele puse la dispoziția promovării sale au fost extrem de limitate. Doar uh, studiul uh, efectuat de serviciile de cercetare ale Parlamentului European mai spune câte ceva. Nu există niciun fel de registru european pentru aceste ordine. Instrumentul este mult prea complex, directiva este mult prea greu de pusă în aplicare de către autoritățile naționale și asta face ca victimele să nu prea înțeleagă despre ce este vorba. E vorba, să nu uităm, de oameni deosebit de vulnerabili. Autoritățile nu dispun de informațiile necesare, nu este niciun fel de monitorizare a situației la nivel național. Comisia nu se uită în direcția asta. Sunt lacune uriașe la nivelul coordonării și punerii în, aplicări, în aplicare a acestei directive. Victimele nu primesc traduceri, ceea ce este foarte important în context, trans, în context uh, transfrontalier. N-au nici informații suficiente și acestea lipsesc drastic. N-am făcut decât să punctez câteva uh, lipsuri. Există, încă o dată, uh, o lipsă majoră la nivelul uh, accesului la informații, al campaniilor de informare, al cunoștințelor pe care ar putea avea victimele despre ce ar putea face cu acest instrument. atunci când victimele se deplasează dintr-un stat membru în altul, probabil că uh, au înainte o administrație care funcționează altfel, instituții care funcționează diferit cu ce sunt ele obișnuite, o altă limbă cu care sunt mai puțin familiarizate, deci le este și mai greu. Prin urmare, e nevoie să facem ceva pentru a asigura protecția eficientă Procesul de aprobare și de punere în aplicare trebuie să fie mai rapid. Măsurile naționale trebuie să se bazeze pe alte modalități, pe alte proceduri mai rapide, cu termene mai stricte. E nevoie de o coordonare între autoritățile competente și autoritățile centrale pentru protecția victimelor, astfel încât aceste ordine să fie mai eficient folosite. Facem un apel la statele membre să creeze registre naționale cu aceste ordine, să pună la oaltă datele necesare cu victimele și cu ordinele respective. Ar fi extrem de util să existe astfel de registre în uh, statele membre, iar directiva aceasta ar fi și mai utilă dacă s-ar garanta niște, uh, un anumit nivel de coerență cu alte acte legislative privitoare la victime. De exemplu, directiva privind dreptul la protecție pentru victimele infracțiunilor. Toate aceste informații ar trebui să fie puse la dispoziția forțelor de aplicarea legii, autorităților naționale competente, procurorilor, judecătorilor. Oamenii aceștia ar trebui să aibă ușor, mai ușor acces la un astfel de ordin și cred că dacă ar fi corect aplicat, Ordinul de protecție european ar ajuta victimele infracțiunilor și ar împiedica Uh, faptul ca acestea să mm, devină victime încă o dată. Mulțumesc, doamnă coraportor, și acum cine dorește să intervine, dar vă rog să fiți cât mai conciși, nu, mai, să nu vorbiți mai mult de două minute. Raportorii din umbră au cuvântul. Vă rog. Okay, and you? Yeah, okay. Děkuji za slovo, paní Domnul Ștetina. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Textul acestui raport este de calitate. Ambii coraportori uh, au făcut o treabă minunată și le mulțumesc pentru asta. Majoritatea comentariilor făcute de către mine la prima ședință a raportorilor din umbră se reflectă acum în textul raportului. OEP este un instrument util care ar trebui să fie folosit în întreaga Uniune Europeană. Din punctul meu de vedere, esențial este să ne asigurăm că acestui uh, instrument se face suficientă publicitate în statele membre. Victimele violenței trebuie să aibă ușor acces la acest uh, instrument. Încă o dată vreau să mulțumesc pentru textul acestui raport și în ceea ce privește amendamentele mele, să știți că voi încerca să precizez prin ele o serie de detalii, dar pe ansamblu textul mi se pare unul de calitate și vreau să mulțumesc din nou pentru el. Mulțumim, domnule Urtasun, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc uh, raportorilor pentru munca lor excelentă. Cred că avem de-a face cu un instrument într-adevăr important. Din păcate însă, iată, de la intrarea în uh, vigoare a acestui instrument în 2015, doar șapte astfel de ordine europene de protecție au fost emise. Și asta în contextul în care, în continuare, uh, femeile sunt victimele, victime ale violenței. Deci, iată, avem o pro- problemă de punere în aplicare. Și m-aș referi la unele dintre aceste Uh, propuneri. Suntem dezamăgiți de faptul că nu avem încă un raport de punere în aplicare din partea Comisiei Europene. Lucrul acesta este inacceptabil. Același lucru s-a întâmplat și în cazul uh, directivei privind combaterea traficului. Am, am lucrat atunci fără analiza, raportul de punere în aplicare a Comisiei Europene. Deci cerem acest uh, raport. Uh, Uh, Comisia Europeană și la, uh, și-a resumat, și-au asumat responsabilitatea elaborării acestui raport și-a asumat responsabilitatea de a urmări în justiție statele care nu pun în aplicare actele legislative, de iată până acum uh, nu avem nici măcar o colectare a datelor. După aceea, raportul uh, Vorbește de asemenea despre diferențele existente între sistemele juridice ale statelor membre. Spre exemplu, urmărirea obsesivă este considerată a fi o infracțiune într-un stat membru, dar în alte state membre nu este recunoscută ca atare și această diferență și aceste diferențe trebuie luate în considerare. După aceea, din păcate, uh, acest instrument este prea puțin cunoscut de către victime și tocmai de aceea cred că n-ar strica niște campanii de conștientizare organizate la nivelul statelor membre. De asemenea, suntem de acord cu uh, formă, formarea uh, uh, profesioniștilor din domeniul juridic și a autorităților polițienești. În final, aș spune că tema aceasta este una importantă, din păcate nu este bine pusă în aplicare acest ordin de protecție european. Statele uh, Uh, membre și uh, Comisia Europeană nu și-au asumat uh, suficient de bine responsabilitățile și e momentul ca noi să acționăm. Doamna Grisbeck. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să mulțumesc pentru raportul acesta foarte complet pe care l-am primit din partea celor două colege. Raportul menționează dificultățile cu care ne confruntăm, motivele pentru care, cu, uh, motivele din care ne confruntăm cu aceste probleme și raportul vorbește de asemenea despre dreptul european în materie de protecția victimelor. În 2010 eram raportor pe tema aceasta. Ne-am luptat pentru a obține un uh, instrument uh, practic, eficient, logic, de asemenea, un instrument care să mm, încarne, să încarneze până la urmă ceea ce înseamnă Europa, și anume ideea aceasta de protecție oferită unei persoane, indiferent uh, dacă se află pe teritoriul statului de origine sau nu. Mie mi se părea că asta este chintesența Europei. Am salutat pe vremea aceea cu cu, din toată inima toți pașii înainte făcuți în domeniul uh, prevenției, în domeniul uh, uh, protecției victimelor și am fost încântată în momentul în care am adoptat acest instrument. Și, prin urmare, iată, încântarea de atunci se transformă în dezamăgire cruntă. Constat că doar șapte uh, Uh, ordine europene de protecție au fost emise. E incredibil. Da, diferențele juridice dintre statele membre sunt uh, și ele vinovate pentru acest uh, eșec al instrumentului. Mai există și lipsa de cooperare între statele membre. M-am și întors în sală să văd dacă Consiliul este reprezentat astăzi, pentru că până la urmă răspunsul nu se află aici, în sânul Parlamentului European. Toată lumea salută eforturile depuse, toată lumea înțelege cât de important este acest instrument pentru pentru cetățenii europeni, dar, iată, în același timp, avem de-a face cu o realitate. Știm care sunt provocările, venim cu soluții pentru ele, dar la două zile înainte de Ziua Internațională uh, pentru combaterea violenței împotriva familiei, într-un moment în care toate statele membre deploră situația din anumite state membre, uh, Uh, iată, rezultatele eforturilor acestora de fațadă sunt uh, zero. Deci trebuie să facem mai multe. Într-adevăr, o campanie de conștientizare, dar în același timp e nevoie de o presiune exercitată asupra statelor membre. Valoarea ins- instrumentului este evidentă, dar dacă nimeni nu folosește acest instrument, atunci la ce mai servește el? La ce mai servim noi? Ce rost mai au instituțiile europene dacă ele vorbesc luni și luni de zile despre un instrument care în practică nu folosește la nimic? Deci, iată. Deocamdată nu, nu putem uh, schimba nimic, de fapt nu noi putem schimba ceva, noi suntem conștienți de importanța acestui instrument, da, din păcate, acest instrument ar trebui să fie pus în aplicare și, din păcate, cei responsabili de punerea în aplicare nu sunt prezenți în sală. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum dau cuvântul comisiei, dacă dorește să intervină. Vă mulțumesc. Uh, sunt uh, Catarjina Ianițca de la DG uh, Just. Vreau să mulțumesc încă o dată Parlamentului European pentru acest raport complex, de bună calitate. Luăm în considerare toate comentariile scrise negru pe alb în acest raport. În același timp, suntem și noi îngrijorați de aplicarea uh, insuficientă a acestui instrument deosebit de important. Aș vrea să vă asigur de faptul că, din punctul de vedere al Comisiei Europene, transpunerea și aplicarea corectă a celor două instrumente, directiva și regulamentul, sunt uh, deosebit de importante. Aceasta este una dintre prioritățile noastre. În ceea ce privește directiva privind uh, Ordinul European de Protecție, să știți că în, ultimii, în ultimele luni am încercat să ne asigurăm că acest instrument este corect transpus în legislațiile naționale. Până în momentul de față, toate statele membre au reușit să transpună în legislația lor națională acest, această directivă. Deci am primit toate informațiile privind transpunerea din partea statelor membre și pe baza acestor instrumente, uh, acestor informații vom putea elabora un raport privind aplicarea instrumentului uh, privind maniera în care femeile sau victimele pot uh, folosi acest ordin european de protecție. Și raportul nostru vă va parveni în anul 2018. De asemenea, tratăm cu maximă seriozitate recomandările care vizează organizarea de uh, campanii de conștientizare și de diseminare a informațiilor privind Ordinul European de Protecție. Tocmai de aceea, pe portarul e-Justice am, am decis să organizăm un colț al victimelor și în, pe această pagină de internet uh, vom avea informații cu privire la autoritățile naționale responsabile, cu privire la instrumentul uh, Ordinului European de Protecție și cu privire la maniera în care acesta poate fi emis. Toate informațiile respective vor uh, fi uh, traduse în toate limbile, astfel încât informațiile acestea vor putea fi folosite de toți cetățenii din Uniunea Europeană. Avem uh, Uh, astfel de informații în ceea ce privește dreptul uh, civil, ne vom asigura că și dreptul penal va fi acoperit. Uh, va fi acoperit. Bineînțeles, în întâlnirile noastre cu reprezentanții naționali pentru drepturile femeilor, vom discuta din nou și din nou acest subiect. Spre exemplu, în ianuarie vom organiza un o ședință cu experți naționali uh, responsabili de drepturile femeilor și respectarea acestora. Uh, cu prilejul respectiv vom prezenta experților naționali și uh, raportul Parlamentului European și vom discuta cu ei despre cum anume ne-am putea asigura că victimele din întreaga Europa pot beneficia de pe urma acestui instrument important. Vă mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei Post. Vă mulțumesc. Nu mai am multe de adăugat. Am vorbit mult deja la început. Problema este de amploare. Din păcate, doar șapte astfel de ordine au fost uh, emise între timp însă, 140.000 de ordine naționale de protecție au fost uh, emise. În același timp, doar șapte ordine europene de protecție, iată, în aceeași uh, perioadă. Sau avem doar șapte astfel de ordine europene de, de protecție. Clar, trebuie să se schimbe ceva. Vreau să mulțumesc Comisiei Europene pentru colaborarea de care am avut uh, parte până în momentul de față. Colaborarea trebuie să fie, să continue, bineînțeles. Uh, Eh, trebuie să acordăm prioritate subiectului acestuia. Sunt prea multe victime în întreaga Uniune Europeană pentru ca noi să închidem ochii. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră, vreau să-i mulțumesc Terezei de asemenea, cu care am avut o foarte bună colaborare. Mulțumim, doamnă Post, urmează doamna Jimenez Beseril. Vă mulțumesc, doamnă președinte. La fel ca și uh, doamna Post, uh, după lunga mea prezentare introductivă, nu-mi rămâne acum altceva de făcut decât să le mulțumesc raportorilor din umbră și uh, să salut de asemenea faptul că, iată, Comisia Europeană este angajată pe calea cumulării de date privind acest ordin uh, european de protecție. Din păcate, astfel de date nu erau disponibile până în momentul de față. Lucrurile se vor schimba uh, și e important să se schimbe dacă e ca victimele să, să aibă doar de câștigate de pe urma acestui, acestei directive. Um, sunt mari așteptările asociate acestui ordin european de protecție. Din păcate, însă, Așteptările au fost uh, înșelate de lipsa de voință politică. Uh, nimeni n-a vrut să colaboreze cu nimeni, uh, la niciun nivel. Pur și simplu, trebuie să recunoaștem că instrumentul n-a primit suficientă atenție. Victimele se confruntă deja cu probleme. Victimele adeseori nu depun plângeri, nu fac reclamații. Uh, victimele se tem, uh, sunt pasive, uh, se tem să călătorească în străinătate și poate că ar fi bine să le spunem victimelor că pot să călătorească într-o altă țară și să fie protejate acolo, chiar dacă nu e vorba despre țara lor de origine. Uh, Ar fi păcat ca, ca victimele să, să decidă să rămână acolo închisă în căsuța lor, gândindu-se că oricum nimeni nu se, se va ocupa de protecția lor. E important să le oferim, iată, informațiile necesare. E important să-i ajutăm pe oameni să ia deciziile potrivite în condițiile, în situația în care se află. Până în momentul de față am eșuat în mod evident, doar șapte ordine europene de protecție au fost emise, patru în uh, țara mea, una în Germania, una, unul în Germania, unul în Franța, uimitor. Vă mulțumim, vă mulțumim uh, tuturor. 7 decembrie este data limită de depunere a amendamentelor, doar atât mai aveam eu de spus. Vreau să vă mulțumesc pentru cooperarea între cele două comisii. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit uh, astăzi. Deci, încă o dată, mulțumesc și acestea fiind spuse, dezbaterea se încheie. <laughs> Thank you to all our colleagues from the FAM committee and to the chair. So, colleagues, Libby carries on. Stimați colegi, trecem acum la punctul 12. Avem uh, o scurtă prezentare a studiului privind rețeaua europeană pentru migrație, EMN. Am alocat o jumătate de oră acestui punct, așteptăm să vină și colegii. So colleagues, we go straight to point 12 and this is Trecem deci direct uh, la punctul 12, un studiu privind uh, rețeaua europeană pentru migrație și um, locurile de muncă ilegale pentru um, resortistanții țărilor terțe în Uniunea Europeană. l avem alături de noi pe domnul Julian Tangerman, de la European Migration Network, care ne va prezenta acest studiu. Studiul um, compilează mai multe rapoarte naționale, este un exercițiu comparativ legislativ și oferă o privire de ansamblu asupra modului în care Uniunea Europeană a reușit să combată ocuparea ilegală a forței de muncă prin directiva care prevede sancțiuni pentru angajatori. Agenda privind migrația la nivel uh, european deocamdată are câteva lacune, așa că am considerat că ar fi foarte bine să analizăm această situație care vizează foarte mulți uh, imigranți ilegali și uh, am, uh, astfel am putea vedea care sunt oportunitățile lor în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule Tangerman, pentru prezență. Aveți uh, acum cuvântul, dezbaterea va dura aproximativ o jumătate de oră, abia așteptăm să auzim prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase din introducere. Mulțumesc uh, membrilor acestei comisii pentru că ați oferit uh, EMN oportunitatea de a vă prezenta acest studiu cu pare legală a resortisanților țărilor terțe în Uniunea Europeană. Numele meu este Julian Tangerman, uh, sunt, reprezint EMN și sunt membru al punctului național de contact din Germania pentru EMN. Există 28 de astfel de puncte naționale de contact în cadrul EMN, um, în diferite birouri ale organizațiilor internaționale sau în mediul academic. Toate acestea sunt coordonate de Comisia Europeană. Sudul pe care vi-l prezint se bazează pe o contribuție din partea 23 din cele 28 de puncte naționale de contact, uh, care au făcut uh, o cercetare în 2016 pe baza unui chestionar. Rezultatele au fost publicate într-un raport de sinteză care este public uh, este disponibil împreună cu EMN Inform și cu contribuțiile naționale. Nu voi putea intra acum în detalii cu privire la practicile naționale sau legislația națională în cadrul acestei prezentări, dar vă voi face o prezentare generală a situației la nivelul Uniunii Europene. De ce a hotărât EMN să se ocupe de ocuparea ilegală a resortisanților țărilor terțe? Uniunea Europeană trebuie să combată uh, ocuparea ilegală a resortisenților țelor terțe, special prin directiva 52 din 2009. Această problemă este în continuare o sursă de îngrijorare pentru că are un impact economic, pentru că scade uh, veniturile fiscale și duce la o deturnare a concurenței. De asemenea, duce la o creștere a migrației ilegale și apar și aspecte legate de drepturile sociale și fundamentale în Uniunea Europeană. Scopul studiului a fost să cartografieze și să analizeze măsurile existente la nivelul Uniunii Europene, măsuri de combatere a ocupării ilegale, identificarea zonelor problematice și ale obstacolelor și apoi găsirea de strategii și de bune practici pentru combaterea acestor probleme. Conform studiului, ocuparea ilegală înseamnă încălcarea dreptului um, muncii sau dreptului migrației. Am um, analizat situația imigranților ilegali care um, nu mai îndeplinesc condițiile pentru a se afla pe teritoriul unui stat membru, dar cu toate acestea lucrează. Și apoi am analizat și situația celor care au un statut uh, legal uh, dar uh, lucrează în locuri de muncă ce nu respectă condițiile. Lucrătorii detașați uh, și uh, cei independenți nu au făcut obiectul acestui studiu. S-au acoperit patru domenii importante. În primul rând, măsuri de prevenire a ocupării ilegale, apoi identificarea cazurilor special prin inspecții, apoi sancțiuni pentru angajatori, pentru cei care îi angajează ilegal pe resortisanții țărilor terțe și apoi rezultatele pentru resortisanții țărilor terțe. În următoarele minute aș vrea să vă prezint pe scurt principalele constatări ale studiului în aceste patru domenii. Măsuri de prevenție luată de statele membre pentru a combate ocuparea ilegală. Există două tipuri de măsuri. Măsuri care vizează angajatorii sau potențialii angajatori și măsuri care vizează resortisanții țărilor terțe. Majoritatea statelor membre care au participat la acest studiu au spus că au desfășurat campanii de sensibilizare și de informare care au vizat ambele grupuri Majoritatea statelor membre au spus că ambele grupuri au la dispoziție informații, în special online. Majoritatea statelor membre au uh, legislație care obligă angajatorii să informeze angajatul cu privire la începerea și terminarea contractului de muncă și multe state membre au uh, o legislație care vizează resortisanții țărilor terțe. Acordurile de parteneriat cu asociațiile uh, patronale uh, sau cu sindicatele au permis implicarea societății civile în combaterea ocupării ilegale a forței de muncă. Statele membre au identificat și câteva strategii de succes uh, la nivelul angajatorilor în special sancțiunile care au un efect de descurajare și voi intra în mai multe detalii când ajung la aspectele legate de angajatori. Și apoi, crearea de parteneriate, atât formale cât și informale și împărtășirea de informații între diferitele organizații și instituții implicate. În ceea ce privește angajații, s-a observat că capacitarea acestor uh, muncitori fără documente și permiterea furnizării de informații poate să îi uh, încurajeze să facă publice toate, toate aceste informații și situația în care se găsesc. De obicei, ONG-urile se implică. Dacă măsurile preventive nu funcționează, atunci Trecem la identificarea cazurilor. Procesul de identificare este destul de complex, este organizat uh, diferit în statele membre. De obicei, uh, inspectoratele de muncă se ocupă de aceste anchete, dar de multe ori uh, sunt și alte autorități responsabile. De exemplu, în Germania, autoritățile vamale sunt responsabile de aceste anchete. Inspecțiile vizează ocuparea ilegală a forței de muncă în general. În Finlanda există o unitate dedicată special migranților. Multe evaluări, uh, se bazează și pe o evaluare de risc prevăzută în articolul 14 din directiva privind sancțiunile um, asupra angajatorilor. În majoritatea statelor membre, inspecțiile pot fi planificate în conformitate cu criteriile naționale, de exemplu luând în calcul dimensiunea companiei sau proporția de lucrători străini în respectiva companie. De multe ori acestea sunt declanșate și uh, de informarea din partea publicului general. Multe state membre au și o, o linie telefonică la care se pot uh, anunța, se pot uh, divulga aceste cazuri. În uh, cadrul acestor inspecții, de multe ori se verifică și documentele de reședință. Numărul uh, personalului uh, care se ocupă de aceste inspecții este de obicei mult prea scăzut, lucru care duce la o rată scăzută a identificării acestor uh, cazuri. Să vedem care este amploarea fenomenului. Deocamdată nu avem date suficiente cu privire la acest fenomen, pentru că statisticile nu sunt disponibile în formă completă și pentru că statele membre folosesc metodologii diferite de colectare a acestor date, deci nu putem să le comparăm. Un alt punct foarte important de reținut pentru care de a face cu natura latentă a fenomenului Numărul total de cazuri nu reflectă neapărat situația reală privind ocuparea ilegală a resortisanților țărilor terțe și nici în ceea ce privește punerea în aplicare a legii. De multe ori, uh, situația este influențată de mai mulți factori. Așa că nu putem decât să tragem câteva concluzii provizorii una este că distribuția cazurilor identificate la nivelul statelor membre este foarte inegală. De cele mai multe ori, acești imigranți ilegali sunt bărbați cu vârsta între 25 și 35 de ani, sunt angajați în IMM-uri în general și în sectoare în care nu e nevoie de personal înalt calificat, de exemplu în turism sau în sectorul Horeca. Odată ce un caz a fost identificat și angajatorii sunt găsiți vinovați, aceștia pot face obiectul mai multor sancțiuni. Se pare că sancțiunile variază de la un stat membru la altul, sancțiunile prevăzute în legislația națională. În acest tabel puteți vedea numărul de state membre care aplică anumite sancțiuni, atât pentru angajatorii care angajează imigranți care stau pe teritoriul țării respective ilegal, cât și cei care stau pe teritoriul țării respective în mod legal. Multe state membre aplică amenzi. Modul în care sunt calculate aceste amenzi și nivelul, cuantumul amenzilor, diferă de la un stat membru la altul și depinde, desigur, și de statutul um, angajatului și de gravitatea încălcării. De multe ori, uh, sancțiunea prevede și închisoarea, ineligibilitatea pentru contracte publice, confiscarea veniturilor financiare, suspendarea activității, executare silită, retragerea licenței sau a permisului de ședere. Am încercat să vedem care este eficiența acestor sancțiuni și am observat că tabloul este unul foarte variat. Nouă state membre consideră că aceste sancțiuni au un efect foarte mare de descurajare, dar, pe de altă parte, unele state membre au considerat că anumite sancțiuni sunt mult prea flexibile și că sancțiunile sunt mult prea mici în comparație cu profiturile făcute de aceste companii. Se pare că efectul de descurajare al sancțiunilor nu depinde foarte mult de strictețea uh, legislației, cât de punerea sa în aplicare. Statele membre au vorbit și despre provocări. Patru state membre au considerat că monitorizarea, detectarea și oferirea de dovezi pentru ocuparea ilegală reprezintă niște provocări. Un stat membru, de asemenea, a declarat că resursele pentru monitorizare nu sunt suficiente și că în directiva privind sancțiunile pentru angajatori nu se prevede în mod foarte clar monitorizarea. S-au identificat și bune practici. O abordare, o politică și un cadru legislativ integrat și cuprinzător, dar și asigurarea unor mecanisme eficiente pentru depunerea plângerilor, lucru care le permite angajaților să depună plângeri împotriva angajatorilor. Haideți să vedem ce se poate întâmpla cu resortisanții țărilor terțe care lucrează în mod ilegal în Uniunea Europeană. Există foarte multe consecințe, inclusiv returnarea, care poate fi precedată de detenție, amenzi, identificarea ca victime ale traficului de ființe umane, pierderea drepturilor de ședere sau uh, regularizarea. De multe ori, uh, consecința este pierderea dreptului de ședere. În acest studiu s-au luat în calcul mai multe scenarii. În funcție de statul membru în care se regăsește persoana respectivă, consecința poate să varieze. Studiile de caz ne arată însă că în majoritatea cazurilor, în funcție de legislația statului membru respectiv, resortisantul țărilor terțe face obiectul unei decizii de returnare. E vorba de cel, toate cele 23 de state membre participante la studiu. De multe ori, însă, aceștia uh, sunt uh, integrați pe piața muncii în mod legal, dar numai în 9 state membre din cele 23 se întâmplă acest lucru. În anumite state membre se poate cere compensare pentru taxele și salariile neplătite. În 20 de state membre cei care au depus plângere trebuie să beneficieze de un contract de muncă legal. De asemenea, există și posibilitatea de a depune plângere împotriva angajatorilor. Însă se pare că acest lucru se întâmplă destul de rar în uh, practică. Și acest lucru se întâmplă din cauza că resortisanții țărilor terțe nu doresc să coopereze cu autoritățile pentru că le este teamă de consecințe negative. De asemenea, nu pot să dovedească statutul de de angajat pentru că nu au documentele necesare, nu dispun de acestea. De multe ori există și o barieră lingvistică sau resortisanții țărilor tețe nu dispun de suficiente informații. În ceea ce privește informarea resortisanților țărilor terțe cu privire la drepturile lor, acest lucru este esențial pentru ca ei să se poată prevala de aceste drepturi. 12 state membre au um, spus că respectă articolul 6 din directiva privind sancțiunile pentru angajatori Informarea cu privire la drepturile la locul de muncă este și ea esențială pentru sotisanții țărilor terțe, astfel încât aceștia să poată să se folosească de mecanismele de plângere uh, puse în aplicare și uh, pentru a putea să-i denunțe pe angajatori. În studiu s-au evidențiat și câteva exemple de bune practici în acest sens. De exemplu, ONG-urile pun la dispoziție servicii de informare sau de consiliere pentru ace- aceste persoane. Concluziile studiului. În general, rezultatele studiului reiau uh, aspectele principale de pe agenda europeană pentru muncă din 2014. Înseamnă că, de fapt, combaterea acestui fenomen trebuie accelerată și Măsurile trebuie luate la mai multe niveluri. În primul rând, asigurarea unui acces eficient la mecanismele de plângere și asigurarea de informații necesare cu privire la drepturile acestor persoane. Îmbunătățirea numărului de cazuri identificate, dar de multe ori pentru asta este nevoie de mai mult personal implicat în aceste inspecții, lucru care merge mână în mână cu îmbunătățirea calității datelor la nivel național și, de asemenea, este foarte important ca aceste sancțiuni să fie aplicate pentru a avea un efect de descurajare. Numai aplicarea sancțiunilor poate să um, ne ajute cu adevărat uh, în combaterea acestui fenomen. Când vine vorba de provocări, trebuie să ținem minte faptul că statele membre au luat deja măsuri în acest sens. În momentul în care noi am finalizat studiul în 2016, 18 state membre deja adoptaseră sau uh, Uh, erau în, în proces de adoptare de noi acte legislative în acest domeniu. Și cu asta îmi voi încheia și prezentarea și sper că am reușit uh, să vă dau o imagine cât de cât um, cuprinzătoare asupra acestui studiu extrem de lung, de 140 și ceva de pagini. Vă mulțumesc! Mulțumim uh, foarte mult. Se pare că numai o colegă dorește, un coleg dorește să intervină. Ba nu, cred că mai multă lume. Vă rog. Thank you, Chairman. Thank you very much for your presentation. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această și mulțumesc pentru această prezentare. Ne puteți spune câte ceva despre cetățenia resortisanților din țările terțe angajați ilegali în statele membre? Și apoi ce se întâmplă cu celelalte sectoare de pe piața muncii? care sunt sectoarele în care sunt cei mai mulți resortisanți din țările terțe angajați ilegal. La mine în țară, cel mai des sunt angajați în restaurantele cu specific etnic. Cred că sunt de fapt două grupuri de persoane fără documente. Sunt unii care Uh, n-au primit azil, dar totuși au rămas pe teritoriul Uniunii Europene. Alții au venit pe teritoriul Uniunii Europene, nici măcar n-au solicitat azil, pentru că poate știau că oricum nu-l primesc. Se face vreo diferență între aceste grupuri? Există diferențe și de la un stat membru la altul? De exemplu, în țara mea, în Suedia, foarte multe persoane fără documente sunt uh, persoane cărora li s-a refuzat cererea de azil, totuși au rămas. Autoritățile chiar au încercat să le ofere bani ca să se întoarcă acasă și cu toate acestea ăștia au rămas. De aceea în Suedia avem o situație extrem de dificilă, mai ales acum în perioada iernii. Dar nu numai atât mai sunt și foarte mulți care vin din țări unde, practic, în zilele noastre nu se mai poate obține azil. Și pe ăștia n-ai cum să-i numări. Nu știe nimeni cât sunt. Deci aș vrea să știu care sunt distincțiile care se fac. Și care sunt garanțiile pentru persoanele acestea fără documente pentru a asigura drepturile acestora. Deci nu numai prin intermediul directivei, ci poate și prin intermediul directivei privind drepturile lucrătorilor sau alte acte legislative, fiindcă și asta e o chestiune foarte problematică. Caterina Chinici, te rog. Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Tangerman pentru prezentarea activității desfășurate. Eu sunt italiană și noi am contribuit foarte mult la această activitate și cu forțele de ordine și cu uh, magistrații pentru a împiedica uh, exploatarea resortisanților din țările terțe, în special în sectorul agroalimentar. Mecanismul acesta de exploatare a acestor lucrători a rezultat că este pur și simplu gestionat de rețelele infracționale. Deci prima mea întrebare este următoarea cumva mai există și alte state membre în care s-au tras astfel de concluzii, iar această situație se repetă și în alte state membre. Sunt și alte state membre în care organizațiile infracționale gestionează această situație. Apoi, în legătură cu prevenirea. Vorbeați de acțiunile de prevenție și pentru angajatori și pentru lucrători. Care sunt inițiativele pe care le desfășurați? Eu aș insista pe acțiunile de sensibilizare a, colect- a, a comunităților și în special în sectorul agricol și agroalimentar. Consumatorul ar trebui să fie informat și pentru asta trebuie să fie și educat să fie atent, nu numai la conținutul uh, Uh, produsului din punctul de vedere al sănătății, ca produsul să fie uh, crescut în condiții um, biologice corecte și așa mai departe, ci și la aspectul ăsta de uh, forță de muncă corect folosită. Și apoi în ceea ce privește problema plângerilor și a denunțurilor. S-a vorbit de cazurile de exploatare care sunt greu de identificat, uh, pentru că sunt prea puține resurse deocamdată pentru a efectua numărul necesar de controle. Dar cred că mai e un motiv și asta rezultă din activitatea pe care ați desfășurat-o dumneavoastră, pentru că lucrătorul însuși nu denunță, nu se plânge, pentru că se teme de sancțiunile posibile care merg de la închidere uh, până la, drept, până la pierderea dreptului de reședință. Așadar, există inițiative menite să sprij, să-i sprijine pe lucrători să denunțe astfel de situație, fără a fi supuși uh, procedurilor uh, ulterioare. Mulțumesc, Jean Lambert. So, thank you, and my apologies for missing the, the beginning part, so maybe... Știu că unele dintre întrebările pe care le aveam eu și-au primit deja răspunsul, dar voiam să pornesc de la câteva lucruri spuse deja de colegi cu privire la sectoarele cele mai afectate de acest gen de exploatare a forței de muncă. Eu știu că atunci când am dezbătut despre această legislație, ne-am concentrat pe ceea ce fac statele membre, cum ar fi inspecțiile de muncă și așa mai departe. Așadar, una dintre întrebările mele ar fi următoarea. Această țintire a activității statelor membre s-a dovedit corectă? Pentru că poate statele membre și-au concentrat atenția pe anumite sectoare, dar nu au acordat suficientă atenție altor sectoare. Prin urmare, abordarea aceasta țintită per sector s-a dovedit ea eficientă? Știu foarte bine că sunt state membre chiar și al meu, care știu foarte bine că angajatorii nu au uh, permisă de muncă pentru angajați și nu fac mare lucru. În ceea ce privește resursele alocate, când am ocupat de subiectul acesta în Comisia pentru Ocupare, am, uh, am constatat că nu se alocă foarte multe resurse inspectoratelor de muncă și aș vrea să știu dacă așa este. E adevărat că statele membre nu alocă prea multe resurse acestui domeniu? Cât privește problema recuperării salariilor de către lucrătorii înșiși. Una dintre problemele ridicate inițial a fost că poate statele membre ar trebui să plătească lucrătorilor ceea ce li se cuvenea și apoi să-și recupereze banii de la angajatori. Mai degrabă decât să-i lase pe oameni să încerce ei înși să-și recupereze banii, știu eu, din Brazilia sau din alte părți. In terms of the data that member states actually keep on this, um, Aș vrea să știu în ce măsură sunt aici luați în factor factori cum ar fi sunt aici luați în calcul factori cum ar fi dimensiunea întreprinderii, numărul angajaților sau chestiuni cum ar fi naționalitatea, cetățenia, genul persoanelor angajate ilegal. Și în fine, există și state membre în care aceste cazuri pot fi aduse în instanță de către terți? Înțelegem motivele pentru care lucrătorul însuși nu și-ar da în judecată uh, angajatorul, dar există state membre în care este posibil ca un terț să facă lucrul acesta. Mulțumesc foarte mult, doamna Lobreton. Domnul Lobreton, cer scuze. Mulțumesc foarte mult domnului Tangerman pentru expunerea făcută. Subiectul este interesant, fiindcă e vorba de lucrători din țările terțe în situație ilegală, ceea ce schimbă termenii problemei de care de obicei ne ocupăm. E vorba de lucrătorii detașați care lucrează ilegal. Nici o legătură cu acest subiect. Trebuie, ex, trebuie sancționați angajatorii care exploat, exploatează nenorocirea unora folosindu-i. E bine că, totuși, situația se mai îmbunătățește întrucâtva. Asta e o veste bună, dar, încă o dată, trebuie sancționați acești angajatori, dar și angajații străini ilegali ei înșiși atunci când, cel puțin atunci când acceptă în cunoștință de cauză uh, un astfel de loc de muncă. Și asta trebuie spus foarte clar, pentru că e mult șomaj în statele membre și uh, e important să combatem acest fenomen al muncii ilegale. În ciuda tuturor intențiilor bune, însă, nu e deloc sigur că vom avea succes în eforturile noastre de a combate munca aceasta ilegală, pentru că inspecția muncii în multe țări nu prea își face treaba. Și m-aș inspira din cele spuse de antevorbitori, întrebându-vă care este responsabilitatea la nivel european pentru a combate acest fenomen. Am trei observații de făcut. Mai întâi este clar că acordul Schengen, care a deschis uh, uh, porțile pentru libera circulație și a acestor persoane resortisante din țările terțe a pus statele membre într-o situație de mare pericol. În al doilea rând, uh, Uniunea Europeană a adoptat o politică de austeritate care a obligat numeroase state membre să-și reducă cheltuielile publice, ceea ce și explică faptul că în multe state membre Pur și simplu au fost decimate inspecțiile muncii. Simt nevoia să spun lucrul acesta, fiindcă acum este ușor să plângem pe mm, consecințele, mm, de pe urma consecințelor mm, deciziilor adoptate mai de mult. Și mai am o întrebare, o întrebare deschisă. Nu cumva în spatele tuturor acestor uh, uh, situații se află niște grupuri de lobby care profită? Pentru că e mult mai e mult mai ieftin să exploatezi această forță de muncă decât pe angajații legali. Poate că e vorba de grupuri de lobby, poate că e vorba de multinaționale care să fi influențat lucrurile, ducând la trista situație cu care ne confruntăm în prezent. Mr. Tangerman, would you like to answer those questions, please? Domnul Tangerman, dacă vreți să răspundeți. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările adresate. Le voi parcurge una câte una. Mai întâi, în ce privește sectoarele și cetățenia persoanelor angajate ilegal. Avem date pentru unele state membre, dar nu, nu avem date de la toate statele membre, nu toate și-au agregat aceste date, așa că nu prea cred că are rost să vă prezint datele pe care le am cu privire la naționalitatea și domeniile respective, fiindcă nu sunt complete. Ele nu se referă decât la acele state membre care ni le-au furnizat. Cât privește sectoarele, totuși, Ceea ce este valabil pentru toate statele membre este ceea ce am spus în prezentarea mea introductivă. E vorba de sectoarele care necesită forță de muncă slab calificată, construcțiile, turismul, restaurația și așa mai departe. Apoi, a doua întrebare referitoare la diferențele dintre refugiați și persoanele cărora li s-a uh, refuzat statutul de azilant respectiv oameni care au intrat ilegal pe teritoriul țării pentru a-și găsi un loc de muncă ilegal. Ce pot să vă spun în legătură cu Germania, unde am fost cu Iana Grote, care a fost autorul uh, contribuției noastre la acest studiu, avem date din presă, dar nu avem uh, date empirice pentru a vedea care sunt diferențele. Deci, pur și simplu, nu avem informații. Cât privește garanțiile, o întrebare care s-a adresat de mai multe ori. Directiva prevede mecanisme de garanție pe care să le respecte statele membre, Vedem din studiu că mecanismul acesta de conformitate sau mecanismele de conformitate, de conformitate sunt însă aplicate diferit de la stat membru la alt stat membru. Avem și bune practici pe care le-am identificat în Belgia, unde există o inspecție a muncii, iar resortisanții țărilor terțe se pot adresa acestei uh, autorități cu garanția că nu vor fi uh, părâți Uh, angajatorului, deci au garanția anonimității, se pot adresa acestor instituții de uh, inspecția muncii cu plângeri împotriva angajatorilor. Deci aceasta este, acesta este un exemplu de bună practică. Multe lucruri se fac și de la nivelul sindicatelor și organizațiilor non-guvernamentale. De exemplu, în Suedia sau în Austria, ca să nu vorbesc decât de două state membre, uh, Există spații fizice puse la dispoziție unde lucrătorii ilegali se pot duce să primească consiliere sub protecția anonimatului și pot beneficia de sprijin atunci când vor să depună o plângere împotriva angajatului, angajatorului. Avem rapoarte din, uh, de la punctele de contact din Spania, chiar dacă studiul nu vorbește de acest lucru, în legătură cu faptul că organizațiile neguvernamentale sunt din ce în ce mai implicate în acest domeniu. Apoi, cu, priv- cu privire la campaniile de sensibilizare pentru public și nu numai. Nu cunoaștem exemple în acest sens, dar într-adevăr ar fi utile. Apoi a mai fost o întrebare cu privire la posibilitatea ca un terț, o parte terță, să depună plângere în numele resortisantului din țările terțe, din țara terță exploatat. Acest lucru se poate face, într-adevăr, în unele dintre statele membre. Dar nu pot să vă spun acum în care, îmi pare rău, însă găsiți mai multe informații în raportul propriu-zis. Apoi, dacă a funcționat abordarea aceea țintită, pe sectoare, dacă a fost un model de succes, a mai fost o întrebare? n am analizat eficiența inspecțiilor raportat la numărul de resortisanți din țările terțe identificați ca fiind în situație ilegală. Nu a intrat în domeniul studiului uh, acest uh, subiect, deci nu am cum să vă ofer un răspuns satisfăcător la această întrebare. Referitor la resursele alocate inspecției muncii, statele membre, unele dintre ele ne-au uh, adus la cunoștință într-adevăr că ele sunt insuficiente. Dar nu acesta a reprezentat punctul central al studiului nostru, deci nu pot să vă spun decât că unele state membre ne-au dat acest răspuns. Apoi, cu privire la datele uh, dezagregate, defalcate pe gen sau pe alte categorii. Sunt state membre, într-adevăr, care țin evidențe foarte bine defalcate, foarte organizate. Sunt alte state membre care n-au raportat date la fel de bine organizate. Colabor- Comisia colaborează cu statele membre pentru a îmbunătăți raportarea. Observația așa cu caracter general pe tema aceasta este că cu cât mai bună este raportarea, cu atât mai bine pot fi țintite aceste inspecții. Și cu cât sunt mai bune, mai bine țintite inspecțiile, cu atât mai, bune este, mai bună este raportarea, deci e cumva un cerc vicios pentru că asta duce la îmbunătățirea calității datelor. Iar la ultima întrebare pe care mi-am notat-o, abordarea problemei resortisanților din țările terțe ei înșiși, ca și aceștia să fie sancționați. Legislațiile statelor membre prevăd să se impună sancțiuni și împotriva lor, într-adevăr, dar nu e suficient. E important ca, stat, ca resortisanții țărilor terțe să poată acționa. Deseori ei nu au suficiente informații, iar noi nu avem de unde ști câți au informațiile necesare și cât nu au, câți nu au informațiile necesare atunci când intră pe teritoriul unui uh, stat membru pentru a lucra ilegal undeva. Prin urmare, tot ce pot să vă spun este că persoana trebuie să acționeze în cunoștință de cauză dar asistăm la situația în care atunci când sunt suficiente informații puse la dispoziție, lucrurile se îmbunătățesc. Există deja state membre ca în cursul inspecțiilor să se pună la dispoziție resortisanților din țările terțe informațiile necesare. Poate veți spune că e prea târziu, dar există și puncte de contact uh, cu, la autoritățile naționale unde acești resortisanți se pot informa. De exemplu, în Slovacia există așa ceva referitor la problema lobbyurilor, grupurilor de lobby din spatele angajării acestor resortisanți din țările terțe, studiul nostru nu s-a ocupat de așa ceva și nu avem informații în acest sens. Sper să fi reușit să răspund la toate întrebările dumneavoastră și dacă n-am reușit, îmi cer scuze. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Tangerman, pentru prezentare și le mulțumesc și membrilor care au adresat această întrebare și care au stat până la acest moment al ședinței pentru asta. Ne-am ocupat foarte intens de această directivă, deci sunt foarte utile informațiile pe care ni le-ați oferit pe acest uh, dosar. Mulțumesc încă o dată. Iar acum mai avem un punct pe ordinea de zi înainte de a trece la vot, care va fi ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Până atunci însă punctul 13, informare la zi din partea raportorului cu privire la Eurodac, dar nu o văd în sală pe doamna raportor deocamdată. Nu știu dacă mă poate cineva informa ce se întâmplă. Okay, so we're waiting for... Uh, nobody's interested, it's fine. Se pare că pe nimeni nu interesează dosarul ăsta. I understand Mrs. McAvey will be here in two minutes. Înțeleg că doamna McAvey va fi prezentă în două minute. Așa că zic să folosim acest uh, timp așa am delungat ca să mai tragem un pui de somn, să organizăm o petrecere, să ne distrăm, să facem ceva, că avem timp berechet la dispoziție, două minute. Ok, I'm reliably informed she'll, uh, Mrs. McAvey will be here in two minutes and then we can... Prin urmare, doamna McAvey va fi prezentă în sală în două minute, și ne va prezenta o informare la zi cu privire la situația regulamentului Eurodac, după care vom trece la vot. Vom încerca să parcurgem aceste două puncte care ne mai rămân cât mai rapid. Vă mulțumesc pentru răbdare. Două minute de pauză.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 a Non, non, non, je pas. Where are we? 17. So, colleagues, um, we're going to resume on point. Dragi colegi, continuăm cu punctul 13. Văd că doamna raportor a sosit. Au, sunt și în sală și raportorii din umbră. Sunt atent la oră, pentru că peste uh, aproape un sfert de oră vom uh, avea votul, deci nu pot să mai amân discuția. O scurtă prezentare cu privire la raportul doamnei Macovei cu privire la Eurodac. Este vorba de reformarea regulamentului Eurodac, Monica Macovei este raportor. Doamna Macovei ne va informa în legătură cu progresele înregistrate în cursul negocierilor din triloguri. Acest dosar, după cum știu colegii, face parte din actual al uh, reformarea pachetului CEAS, care conține opt acte legislative, iar în ce privește Eurodac au existat până acum, dacă nu mă înșel, trei triloguri, printre care unul chiar astăzi, sub președinție estonă și sunt plănuite, din câte știu, încă două triloguri până la sfârșitul președinției estone. Doamna Macovei ne va oferi o scurtă informare la zi, dar scurtă, vă rog frumos, pentru că la 17 și 45 de minute trebuie să trecem la vot. Doamna Macovei. Câte minute? 5 minute. 5 minute. Bine, mulțumesc. So, you, as you said, we had three political trialogues. Uh, one... Cum spuneați, am avut trei uh, dialoguri tripartite. Unul ar fi fost uh, planificat pentru mâine, dar din păcate va fi amânat pentru săptămâna viitoare. Am reușit să ajungem la un consens așa provizoriu pe marginea mai multor teme, printre care se numără următoarele posibilitatea Europol și a autorităților naționale competențe de a solicita datele Eurodac, datele numerice, alfanumerice și amprentele. De asemenea, știți prea bine în regulamentul actual Europol are dreptul să acceseze Eurodac, dar din motive practice acest acces nu era garantat și prin urmare în reformare vrem să eliminăm uh, lacunele. După aceea, identificarea resortisanților din statele terțe, uh, trebuie să fie obligatorie doar în cazurile de ultimă instanță, trebuie să fie respectate toate drepturile cetățenilor, drepturile omului. De asemenea, pentru copii avem niște prevederi speciale. Protecția copiilor este esențială din, din perspectiva Parlamentului European și aici am ajuns la un acord provizoriu. Mai trebuie să discutăm despre ce se întâmplă în cazul persoanelor care refuză să își dea datele biometrice. Am discutat și despre perioada de stocare a datelor pentru anumiți uh, solicitanți. Uh, Comisia propune 10 ani, uh, Parlamentul uh, vrea 5 ani, dar am discutat despre subiectul acesta și ne apropiem de atingerea unui compromis. Și la nivelul Parlamentului European există un consens pe tema perioadei de stocare a datelor. Mai așteptăm din partea președinției uh, o poziție cât se poate declara a Consiliului pe marginea mai multor aspecte și în încheiere aș spune că, din punctul meu de vedere, negocierile merg în direcția cea bună și apreciez uh, bunăvoința de care a dat dovadă președinția estonă pe parcursul acestor uh, trialoguri. Mi-ar plăcea ca negocierile să se încheie în timpul președinției estone. Mai sunt planificate două trialoguri în decembrie, și, dar sper că vom ajunge la, la un consens. Am fost suficient de succintă, succintă? Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Macovei. Un raportor din umbră vrea să intervină? Silvi. Vă mulțumesc, domnule președinte, îți mulțumesc, Claude. Nu avem prea mult timp la dispoziție și, oricum, doamna raportor a spus deja că am reușit să înregistrăm uh, succese pe anumite paliere. Am reușit să purtăm discuții constructive atât cu Comisia cât și cu președinția estonă. E drept. Așa stau lucrurile. Am reușit, după cum spunea doamna raportor, să ajungem la un consens în ceea ce privește accesul oferit Europol uh, Uh, la datele Eurodac. Uh, accesul nu se mai, va mai face prin intermediul țărilor de jos. Mi se pare un pas înainte. Însă mai există un punct uh, pe care cred că mai trebuie să-l discutăm și nu cred că discuțiile pot fi terminate până la sfârșitul anului. Și anume, problema scăderii vârstei minime la colectarea amprentelor. Am spus că avem nevoie de garanții cât se poate de solide pentru uh, minori. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că suntem uh, împotriva detenției uh, copiilor și suntem împotriva colectării o, prin constrângerea amprentelor minorilor. Cred că temele acestea mai trebuie să fie discutate pe viitor. Și din punctul meu de vedere, sinceră să fiu, nu cred că vom ajunge prea repede la un consens pe tema aceasta și nu vom ajunge la un consens prea repede nici pe tema duratei de, doga, de stocare a datelor. Comisia noastră a spus 5 ani, a fost o decizie luată de către comisia noastră, dar Comisia și Consiliul în continuare țin cu dinții de perioada de 10 ani și fac trimitere la regulile de la Dublin. Lucru care mă uimește, sinceră să fiu, pentru că ne aflăm în mijlocul uh, reformării sistemului de la Dublin. Deci, cu siguranță vom mai discuta și va mai trebui să discutăm despre temele acestea. În rest, uh, să știți că aștept cu nerăbdare următoarele dezbateri tripartite. Mulțumim, uh, Silvie, vă mulțumim, doamna Macovei, pentru raportul dumneavoastră. E clar că mai sunt lucruri de făcut. Dumneavoastră ne-ați spus că mai sunt cel puțin două trialoguri, deci lucrurile sunt clare. Vă mulțumesc. Cred că am înțeles cu toții că mai sunt provocări de depășit. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați reușit să vă limitați la timpul pe care îl aveam la dispoziție. Acesta fiind spuse, voi uh, pune capăt dezbaterii pe tema aceasta. Urmează peste vreo patru minute sesiunea de vot. Vreau să vă mulțumesc uh, din nou. Înțelegem că uh, mai există provocări de surmontat. Vă mulțumim, doamna raport Macovei, pentru faptul că ne-ați spus că ne mai așteaptă două sesiuni de trialoguri. Deci, stimați colegi, ne apucăm de vot peste vreo patru minute. Dacă aveți cu toții Uh, cartelele de vot asupra dumneavoastră.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

Colleagues, uh, we're ready for the vote. Stimați colegi, uh, putem trece la vot. Este un vot scurt, dar e ușor complicat, să știți, nu avem uh, amendamente de compromis. Prin urmare, vă rog să fiți foarte atenți. Pot apărea surprize, nu voi fi la fel de rapid ca de obicei, asta pentru a vă permite să fiți cât mai atenți cu putință. Sunteți atenți? Perfect. Uh, Haideți să vă spun despre ce e vorba la votul acesta. Este vorba despre următorul CFM, pregătirea poziției Parlamentului privind CFM-ul post-2020. Raportorul nostru este doamna Monica Macovei. Doamna Macovei, aveți ceva de adăugat înainte de a începe? Vă mulțumesc, vreau doar să mulțumesc pentru cooperare Vreau să le mulțumesc colegilor. Bine, cooperarea n-a fost întotdeauna benefică pentru toate părțile, dar ea a existat. Haideți uh, să vedem cum putem ajunge la o poziție solidă și echilibrată pentru bugetul de după 2020. Mulțumesc. Începem cu un amendament oral care mm, vine așa un un, pe la mijlocul votului, deci vreau să vă anunț de la bun început că există acest amendament uh, oral, vroiam uh, să vă vorbesc despre el de la bun început, e un, raport, un amendament din partea PPE, doamna Mațola ne poate spune ea câte ceva despre acest uh, amendament. Mulțumesc, Claude, vreau să clarificăm doleanțele noastre în momentul în care vorbim despre articolul 7. Uh, în amendamentul nostru solicităm Comisiei să invoce articolul 7 din Tratatul uh, Uniunii Europene în cazul în care există riscul unei încălcări grave uh, comise de un stat membru împotriva principiului statului de drept și, își asum, și cere Consiliului să-și asume toate responsabilitățile în acest context. Să opune cineva acest, acestui amendament uh, oral? Nu, foarte bine. Eva Jolie, punct de procedură. Îmi cer scuze, n-am cartela de vot uh, la mine, prin urmare voi vota prin ridicarea mâinii. Bine, mi-ai putea spune dacă ești pro sau contra, tot așa cu mâna? dar sigur că un coleg va ține cont de votul tău. Bun, toți ceilalți au cartelele de vot, uh, perfect, e vot uh, complicat, uh, deci e important să fim atenți. Trecem acum la amendamentul 1. Votul s-a deschis. Uh, amendamentul 1, partea 1. Votul s-a deschis. Cineva are o problemă cu cartela de vot? Nu vă grăbiți, Votul a rămas deschis. Votul s-a închis acum. Respins. Amendamentul 1, partea a doua. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respinsă. Amendamentul 4, partea a doua. Votul s-a deschis. Amendamentul 4, partea a doua. Vă rog frumos să fiți atenți, votul e unul complicat. Deci amendamentul 4, partea a doua, votul s-a închis acum. Intervenție fără microfon din sală. Mă tem că votul s-a închis acum și se adoptă. Nu vă faceți nicio problemă, majoritatea a fost clară. Bun, voi fi mai lent. Nu vă supărați pe mine, dar mă simt obligat să fiu, să fiu mai lent, să merg mai lent. Toată lumea e în regulă. Nu, nu știu ce se întâmplă. PPE-ul, totul e în ordine la voi. Perfect. Amendamentul 2. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 3. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 4, partea 1, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 8, partea 1. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respinsă. Amendamentul 8, partea a doua. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 9. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. A respins. Amendamentul 10. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 11, partea 1, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 11, partea a doua, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respinsă. Amendamentul 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 11, partea a treia. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 14, partea 1. Votul s-a deschis. Partea 1. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 13. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 15. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 16, partea 1. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. respins. Amendamentul 16, partea a doua. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 17, votul s-a deschis. Amendamentul 17, mai puțin, ultima propoziție. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 17, de fapt ultima propoziție de aici, votul s-a deschis, votul s-a închis, se adoptă. Amendamentul 18, votul s-a deschis, S-a închis. Respins. Amendamentul 19. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 20. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 21. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 23. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 24. Partea 1. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 24. Partea a doua. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respinsă. 25. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 26. Votul s-a deschis. Close. Votul s-a închis. Se adoptă. 27. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 28. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 29. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 30. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 31. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 32. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 33. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 34. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 35. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 36. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 37. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 38. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 39. Votul s-a deschis. Nu. Nu era 39. După amendamentul 38, trecem la amendamentul 41. Deci amendamentul 41, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 43. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentele 44 și 45, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Nu. Nu, îmi cer scuze, sunt respinse. Amendamentul 46. Acum votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 47. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 48. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 51. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 52. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 53, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Acum uh, votul uh, asupra textului astfel modificat, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis se adoptă cu 40 de voturi pentru, 7 împotrivă, nicio abținere. Felicitări doamnei raportor. Vă mulțumesc, stimați colegi. Iată, am terminat uh, sesiunea de vot și acestea fiind spuse, ne apropiem de finele ședinței de asemenea. Nu avem nimic la diverse.